Members, good morning. Can we... Bună dimineața. Putem începe? O să fie o zi maraton, o sesiune de, vota, de vot maraton. În primul rând, anunțurile președintelui privind reuniunea coordonatorilor de asară. Proiectul STORE sunt două zone prioritare care au fost aprobate de coordonatori, influența centrelor uh, de, pentru condusul corect, uh, în siguranță și apoi integrarea biletelor interne, iar doamna Țicău și domnul Cancianu, care sunt reprezentanți în acest grup de lucru STOA, ne vor reprezenta. Secretariatul a solicitat de asemenea o actualizare a activităților de transport legate de STOA, astfel încât să știm ce s-a întâmplat în trecut și ce se întâmplă acum. Cât privește raportorii, eh, memorandumul de cooperare dintre Uniunea Europeană și CAO hotărârea coordonatorilor este să numească președintele sau vicepreședintele. Acordul Uniunea Europeană-SUA pentru Galileo, coordonatorii au hotărât că acolo nu vom întreprinde nimic pentru că ITRE este comisia de bază și acolo există o procedură prin consimțire Um, Cartea Albă pentru Zona Unică de Transport European. Aici PPE-ul va numi raportorul. Comisia privind biodiversitatea în protecția naturii, niciun fel de acțiune în această privință. Raportul din partea Comisiei privind programul SAFA. Grupul ECR va numi raportorul. Cât privește avizele, comunicare din partea Comisiei pentru Eficiență Energetică, nicio problemă, harta, niciun fel de acțiune pentru că este cuprinsă în Cartea Albă și apoi două rapoarte privind uh, motorina și benzina, calitatea lor, niciun fel de acțiune și niciun fel de acțiune în ceea ce privește comunicarea comună pentru, în parteneriatul pentru democrație în sudul Mediteranei, cât privește comunicarea din partea Comisiei, reformarea regulilor de ajutor de stat și documentul de lucru al Comisiei în această privință. Aici o să alcătuim un aviz și GUE va fi cel care va uh, redacta acest aviz. Apoi am avut o întâlnire privind lista neagră din aviația civilă în ceea ce privește comitologia. I-am uh, informat pe coordonatori că acum primim o informare lunară referitoare la reuniunile experților, dialogul structurat pe baza priorităților care ne-au fost prezentate de grupurile politice, am făcut o propunere care conține cele șase priorități pentru 2012. Coordonatorii au fost de acord. S-a făcut o mică reformulare la 5 și 6 și uh, vom adăuga o prioritate privind turismul și o să vedem cum va fi uh, formulată aceasta a șaptea, de, pentru că formal avem voie numai șase propuneri și să vedem cum o putem include și pe a șaptea. La diverse, întrebare orală privind transportul de animale, i-am informat pe coordonator că această întrebare orală de la um, socialiști este de competența Comisiei pentru Agricultură, deci nu putem să facem acest lucru. Cu toate acestea, grupurile politice se pot uni să adreseze această întrebare orală. Este chestiunea grupurilor politice și cred că asta vor face grupurile politice invitație la Eurocontrol, la Maastricht. Președintele i-a informat pe coordonator despre această invitație, dar domnul Groș a confirmat că oricum este planificată această vizită în contextul delegației din Belgia, Olanda și Germania în iunie. Scrisori adresate comisarului Calas, coordonatorii au fost uh, de acord că vom trimite o scrisoare comisarilor Calas și Han privind realocarea fondurilor de co- coeziune de la căile ferate în Polonia și o scrisoare comisarului Calas privind uh, faptul că unele linii aeriene impun niște taxe pasagerilor. Apoi pachetul feroviar și reformularea pachetului feroviar trebuie reintrodusă această discuție în programul nostru. A fost o discuție cu coordonatorii și la sfârșit să respectăm termenul din 13 mai pentru amendamente. I-am asigurat pe coordonator că se va face traducerea în toate limbile în timpul sesiunii din mai de la Strasbourg, astfel încât toată lumea să aibă timp să-și prezinte amendamentele până pe 13 mai, până la termenul limite. Ne-am consultat cu raportorul. Raportorul dorește să se respecte termenul acesta, pentru că altfel ajungem în octombrie, înainte de a avea discuția în plenar. Și apoi, acestea sunt anunțurile președintelui. Domnul Kramer are de spus ceva. În procesul verbal ați menționat săptămâna de la Strasburg, dar am discutat ieri despre 10 mai și e deci o diferență între ce a spus noastră și ce spun eu. Din câte am înțeles eu că toate uh, traducerile în toate limbile vor fi gata până la 10 mai. Okay, anybody, any other points? Are altcineva de spus ceva? E toată lumea mulțumită? Bun. Mulțumesc foarte mult. Să trecem acum la voturi. Has everybody got their voting machines? I know Mr. Perker. Toată lumea și-a luat cartelele de vot. Eu știu că avem și colegi uh, noi, domnul Parker Stumps este scuzat. Haideți atunci să facem un test, să vedem dacă PPE-ul nu votează în plus. Votul e deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și ghiciți cine a câștigat. Și asta fără votul domnului Perkins. Așadar aveți două voturi în plus. Presupun că domnul Perkins va vota cu dumneavoastră. Sunt și membrii supleanți prezenți, pentru că în aceste condiții vom ruga să nu voteze. Bun. mai bine. Eurovignet. Eurovignetă. Suntem pregătiți? Bun, atunci începem cu amendamentul 41 al doamnei Lichtenberg. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 42 pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 43 a fost retras. 10 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 cu amendamentul oral propus de către raportor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 și 46 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic 45-46, și votul e deschis. Și domnul Parkas, da, doriți să votați pentru. Votul e s-a închis. 21 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă așadar. 48, 49 și 50 identice. Cine este pentru acestea? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 devine caduc. 52 a fost retras. 53 și 54. Cine este pentru?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 abțineri se resping. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 al raportorului pentru, îmi cer scuze, devine caduc. Trecem atunci la 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67-68 devin caduce. Trecem atunci la 15 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 cu amendament oral. Toată lumea înțelege despre ce vorba. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 72 electronic. Votul este deschis. Și domnul Parker votează pentru. Votul s-a închis. 15 pentru, 22 împotrivă, se respinge așadar. Acum 73 și 74 pe două părți. Prima parte până la is to be used, a doua parte to reduce the negative impact of transport. <clears throat> Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Cred că a fost respinsă, dar verificăm votul e deschis. S-a închis votul. 18 pentru 19 împotrivă se respinge, așadar 75 al doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 76 70 și 77 Comandăm toral pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 79 al domnului Lichtenberger, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 a fost redus. Trecem acum la 18 a raportorului cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 83. Nu, este de asemenea caduc. La fel și 81 și 84, atunci 85. Doamna, al doamnei Lichtenberger pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm doar după ce spun că a fost respins. 86 al doamnei e caduc. 19 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 și 89 împreună, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 22 raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 și 95 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic 26, votul e deschis. Has everybody voted? Vote is closed. S-a închis votul. 18, 19 pentru, 15 împotrivă se adoptă așadar. 97 al domnului Lightfried pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 99. Votul s-a deschis. S-a închis votul și se adoptă cu 18 voturi la 17. 100 pentru. 100. Amendamentul 100 al domnului Lichtenberger pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 100. Votul s-a deschis. Domnule Parker. S-a închis votul. 18 pentru, 20 împotrivă. Se respinge așadar. 101 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 28 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 este caduc, trecem la 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29-30 identice pentru, împotrivă,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 domnului Serachiani, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și șase, mai trebuie votat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 și 38 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 urmează al raportorului cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, proiectul de recomandare modificat se votează cu vot nominal. Domnul Parker este pentru, a votat toată lumea. S-a închis votul. 26 pentru, un vot împotrivă, 11 abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului El Cadraui. Something for the No, it's not necessary. In the trials. Okay, change of shift on the top table. We now go on. Se schimbă persoanele la prezidiu și trecem acum la raportul domnului Cumustacos. cu privire la continuarea dezvoltării unei politici maritime integrate. Primul vot este la articolul 1, compromisul A. Vom vota mai întâi compromisul și apoi amendamentul oral. Ba nu invers, mai întâi amendamentul oral de a înlocui creșterea economică cu rezistență economică. Punct de procedură, nu sunt în favoarea acestui amendament. Raportul este așadar împotriva acestuia. Este o obiecție formală din partea PPE sau este doar părerea noastră? fiind, dacă ar fi fost o obiecție formală, nu am fi putut trece la vot. Da. Așadar, haideți să votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge așadar și revenim atunci la textul inițial al compromisului A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H și aici avem acel amendament oral, însă sugerez să nu-l mai votăm, dar pentru claritate, totuși, amendamentul oral de a înlocui creșterea economică cu rezistența economică pentru împotriva abțineri se respinge. Acum textul inițial al compromisului H, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Next is NV3. Urmează amendamentul NV3 la articol 2a. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează amendamentul 53 ca adăugire pentru As an addition, if compromise C is ca și adăugire. Dacă compromisul C se adoptă, ceea ce este cazul, se votează ca adăugire. Așadar, amendamentul 53 pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 53 ca adăugire. Votul e deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și a fost oricum respins. 56 next. Next is 56, Mr. Taylor's. Urmează 56, amendamentul domnului Taylor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 57, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul și amendamentul se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 devine caduc, deci trecem direct la 63 al domnului Taylor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează MV6 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Devine caduc și a fost oricum retras. Trecem la regii 15. Regii 15, referitor la articolul 2, punctul DA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la 71 al domnului Taylor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72, doamna, doamna Wells, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 9 din partea raportorului, care este același cu MV11. La articolul 3, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 din partea regii, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la regii 20, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Optzeci și din partea domnului Taylor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 88 pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 92 din partea doamnei Wells la articolul 3, alinatul 2, punctul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Ar fi bine să verificăm. 92. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Trecem la peș 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Deci a fost amendamentul din partea Comisiei de Pescuit 22. Trecem la 90 din partea domnului Van Dalen. Deci amendamentul 90, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O să verificăm. Mai bine? Pentru că văd că brațele încep să obosească. Deci amendamentul 90 se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și amendamentul se respinge. Apoi amendamentul 99 din partea doamnei Wells. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi amendamentul 101 din partea domnului Taylor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Peș 29. Cine este pentru? Abțineri, eh, împotrivă, mă scuzați, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 16 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul Z, la articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la Peș 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la 106 din partea domnului Milana. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 25 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 109, domnul Van pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 112 cu amendamentul oral din partea domnului Van Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113, doamna Wells. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Peș 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 PEș 41, PEș 42 și PEș 44 sunt identice, deci le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 116 al domnului Taylor, Comisia pentru Buget 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 6, budget 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 din partea Comisiei de Bugete pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Trecem la 26, care devine caduc. Deci, regi 26, văd pe părți, prima parte, fără cuvintele, evaluează impactul teritorial al programului și a doua parte cu, acele, cu acea sintagmă. Deci, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cu acea, acea teză, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem Astfel, amendamentul 27, care este identic cu peș 49, 50, 51 și 52. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 28 și peș 53. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pe 54 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 și pe 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul K. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 34, doamna Wells, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 34, am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și amendamentul se respinge. 35 din partea doamna Wells pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Deci, ultima teză este o adăugire din partea doamnei Foster. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 cu ultima teză ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm regii 3. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul L. Deci avem amendamentul oral din partea domnului Taylor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul L, așa cum este el. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40, doamna Foster. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42, partea, din partea domnului Taylor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 5. Pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Regii 6 și pești 5, care sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pești 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Com uh, considerantul 8, amendamentul oral din partea raportorului, pentru, împotrivă, abține se adoptă. Trecem la amendamentul 43 din partea doamnei Wills. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 9. Nu, de fapt 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 9. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Budget 1, două părți, prima parte până la când programul este revizuit, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte cu acele uh, cuvinte, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 6 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 10, nu, devine caduc. Regii 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final pentru propunerea legislativă, așa cum a fost ea modificată, deschid votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Deci 37 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri, deci rezoluția legislativă acum. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Deci 36 pentru, nimeni împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări raportorului! Okay. Thank you for that. Vă mulțumesc. Acum cine dorește să plece poate să o facă în liniște. Noi trecem mai departe Um, some coffee, please. Now, Mr. Kumutsakos. Domnul Kumutsakos, în notițele mele scrie aici că după vot doriți să solicitați un mandat de negociere pentru a demara discuțiile cu uh, raportorii din umbră de la PEș cu Consiliul și Comisia pentru a ajunge la un acord din prima lectură. Are cineva o obiecție împotriva acestui mandat de negociere pentru raportor pe baza poziției adoptate? Nu. Bun, deci, domnule Cumuțacos, aveți acest uh, mandat, dar așa cum le reamintesc raportorilor, Mandatul este cel cu care uh, Comisia a fost de acord și pe baza lui puteți să demarați negocierile cu Comisia. Domnule Cumuțacos, mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc colegilor pentru sprijin și sper că vom obține un rezultat bun în negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Dragi colegi, următorul punct este să dau o gură de apă. Următorul punct pe ordinea de zi este directiva privind timpul de lucru, implementarea legislației sociale și uh, transportul rutier și un schimb de păreri. Raportorul sunt chiar eu, ca președinte. Și o să vă ofer un pic de context și apoi o să îi dau cuvântul domnului Silva din partea comisiei și domnului Pasquarelli și apoi deschidem dezbaterea. Dar comisia a publicat recent un document referitor la revizuirea uh, directivei uh, privind timpul de lucru din 2003-88, precum și un raport privind implementarea regul regulamentului 561 în ceea ce privește timpul de condus și timpul de odihnă și uh, directiva specifică timp de lucru în ceea ce privește uh, transportul rutier, directiva 2002-15. Comisia uh, Employment este comisia pe fond și nu a dorit să aibă un raport din proprie inițiativă, dar există anumite aspecte de transport care au un rol în aceste documente și coordonatorii din Comisia de Transport au decis să invite reprezentanții ai Comisiei pentru un schimb de păreri. Comisia a fost invitată în special pentru a arunca un pic de lumină asupra diverselor opțiuni pentru o mai mare armonizare a regulilor privind timpul de lucru, pentru uh, toți uh, lucrătorii din transportul rutier, lucrătorii mobili, care în momentul de față se discută în timpul revizuirii directivei privind timpul de lucru. În ceea ce privește implementarea timpului de condus și timpului de lucru 5611 și directiva 15 din 2002, Comisia a fost rugată ca în acest uh, schimb de păreri să trateze următoarele subiecte. În primul rând, aspectele pozitive, precum și problemele în implementarea actuală a regulamentului 561 și a directivei 15 din 2002 în statele membre. În al doilea rând, cum și-au uh, îndeplinit statele membre obligațiile de raportare și care sunt statele membre care trebuie să își îmbunătățească activitatea de raportare. În al treilea rând, motivele pentru diferențele majore uh, de frecvența detectării uh, infracțiunilor în diversele state membre și, în al patrulea rând, problemele potențiale legate de telegraful digital, de tacograf și de implementarea acestuia. Așa cum am spus, avem doi reprezentanți din partea Comisiei, domnul Silva din partea, comis uh, din partea DG Employment și domnul Pasquarelli de la DG Move. Deci, fără să mai pierdem vremea, o să le cer să deschidă acest schimb de păreri ca răspuns la uh, observațiile mele de deschidere și apoi pot interveni și eurodeputații. Domnul Silva, din partea DG Employment, bine ați venit la Comisia de Transport, vă dau cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, distinși membrii acestei comisii. Vă mulțumesc pentru invitația adresată comisiei de a explica uh, cum stau lucrurile în ce privește revizuirea directivei privind timpul de lucru. Este o chestiune complexă. Timpul de lucru pentru lucrătorii din transport este reglementată de cel puțin trei instrumente diferite. Mă voi referi la directiva privind timpul de lucru, care stabilește regulile generale, iar colegul meu, Pascal, domnul Pascarelli, se va referi la ceea ce se referă direct la transport. Directiva privind timpul de lucru stabilește regulile generale pentru uh, timpul maxim de lucru pe săptămână pentru odihna zilnică și uh, săptămânală, pentru lucru în timpul nopții și așa mai departe. Însă sunt foarte multe prevederi uh, care asigură flexibilitatea. Este vorba de toți lucrătorii din toate sectoarele de activitate din Europa, cu excepția uh, cerințelor specifice de timp de lucru fixate prin alte instrumente juridice. E vorba de transport aici, mai ales lucrătorii mobili din transportul feroviar transfrontalier și transportul maritim. Aici e vorba de acorduri între partenerii sociali care au fost au devenit obligatorii prin directiva Consiliului. Pentru lucrătorii din transportul rutier este vorba de regulamentul 561-2005 care stabilește prevederile de armonizare pentru șoferi, perioadele de odihnă și uh, regulamentul 2015 care se referă la Uh, timpul total de lucru și la cei um, care sunt uh, persoane fizice autorizate. Sunt excluși din această prevedere privind instrumentele specifice o serie de lucrători și sunt cuprinși în directiva generală a timpului de lucru. Este vorba de lucrători mobili în autovehicule care cântăresc mai puțin de 3,5 tone Uh, autovehicole care transportă mai puțin de 10 pasageri și în serviciul regulat de transport al pasagerilor care fac rute de mai puțin de 50 de kilometri, adică transport urban. Directiva timpului de lucru este revizuită în acest moment și, după cum știți, revizuirea anterioară a acestei directive a fost un eșec după ce au eșuat în 2009 medierile dintre Parlament, Consiliu și Comisie, reîncep acum un proces nou de revizuire a acestei directive. Obiectivul revizuirii este următoarea. În primul rând să adaptăm acest uh, regulament uh, la noile modele de desfășurare a afacerilor pentru a reduce incertitudinea juridică și pentru a clarifica regulile în anumite jurisprudențe chestiuni de jurisprudență necla, neclară și de a elimina ocolirea aplicării acestor legi în anumite state membre. Am început procesul de consultare martie anul trecut. Am avut prima consultare a partenerilor sociali și iar partenerii sociali uh, au fost întrebați privind uh, oportunitatea revizuirea acestei directive. Am uh, lansat apoi în decembrie anul trecut a doua etapă de consultare și în același timp am publicat un raport de punere în aplicare în care am identificat problemele juridice privind aplicarea acestei directive. În același timp am publicat un studiu economic și social uh, executat de un consultat extern care identifică efectele sociale și economice majore ale acestei directive. Am dorit astfel să le permitem partenerilor sociali să aibă la dispoziție toate dovezile pe care le pot folosi în răspunsurile lor. Am primit răspunsuri la această consultare, mai mult de 40 de asemenea răspunsuri săptămâna trecută Uh, acum examinăm uh, reacțiile din partea partenerilor sociali, iar rezultatele cheie pe care le putem uh, desprinde din a doua consultare sunt următoarele. În primul rând, partenerii sociali salută publicarea acestui raport analitic consideră că, de fapt, comis, comunicarea Comisiei este utilă pentru că identifică principalele chestiuni care trebuie revizuite. Recunosc ideea că partenerii sociali europeni au responsabilitatea de a găsi soluții comune pentru problemele legate de timpul de lucru, dată fiind experiența trecută a eșuării revizuirii acestei directive și principalii parteneri sociali cross-sectoriali, transsectoriali și-au exprimat dorința și disponibilitatea de a negocia între ei și de a găsi soluții comune. Bineînțeles, putem vedea că punctele de plecare sunt destul de îndepărtate pentru că se e vorba aici de orientările revizuirii și de domeniul de aplicare al negocierii Așteptăm acum ca partenerii sociali să-și definească condițiile pentru deschiderea, începerea unor negocieri oficiale care ar trebui să înceapă cu o declarație comună din partea partenerilor sociali care să arate că sunt gata să înceapă aceste negocieri oficiale. Deci suntem în perioada în care Comisia ar trebui de fapt să aștepte o hotărâre a partenerilor sociali uh, care să arate că sunt gata să înceapă negocierile. Care sunt problemele principale? În a doua etapă de consultare a partenerilor sociali am uh, pus la dispoziție două opțiuni. Fie să ne concentrăm pe revizuire în acele chestiuni unde există dificultăți de aplicare a jurisprudenței, mai ales modul în care se măsoară timpul de lucru, în care se numără uh, Uh, mai ales în serviciile publice, cum ar fi spitalele și când e vorba de gărzi și uh, odihna compensatorie. Deci acestea ar fi chestiunile controversate ale directivei și ar putea uh, să fie bine să clarificăm aceste chestiuni. Există și o a doua opțiune uh, și anume o revizuire comprehensivă, adăugând și alte chestiuni la cele menționate anterior, cum ar fi prevederile de a asigura un echilibru mai bun în viață, posibilitatea de opt-out din regula de 48 de ore, problema lucrătorilor autonomi, ce se întâmplă cu lucrătorii care au mai multe locuri de muncă, deci timpul de lucru poate fi numărat la mai multe lucruri de muncă și mai multă flexibilitate privind uh, flexibilitatea perioadei de odihnă. Și o să vedem uh, care sunt chestiunile care rămân în continuare deschise. Cum spuneam, există mai multe categorii de lucrători mobili în transport care nu sunt cuprinși în uh, această directivă și care sunt cuprinși uh, în instrumente specific în această directivă, însă nu se aplică aici regulile cuantificate care se aplică la celălalt, ceilalți lucrători în ceea ce privește schimbul de noapte și perioadele de odihnă, ci sunt prevederi foarte vagi care pot fi interpretate într-o manieră foarte deschisă la nivelul statelor membre. Și avem dovezi că în anumite state membre nu există suficientă protecție pentru acești lucrători mobili cât privește timpul de noapte și perioadele de odihnă. Așa încât apare o problemă dacă condițiile care se aplică acestor lucrători trebuie să fie armonizate față de toți ceilalți lucrători din transporturi care sunt uh, cuprinși în directiva 2215. Sindicatele par să susțină ideea armonizării pe baza regulilor din directiva menționată, dar trebuie să spun că răspunsurile au fost destul de succinte și acum uh, partenerii sociali încearcă să găsească un teren comun pentru a începe negocierile privind toată directiva timpului de lucru și cu asta am încheiat ce am avut de spus. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Pascarelli, anything... Mulțumesc foarte mult, domnule Pascarel. Doriți să adăugați ceva? E bine, nu e vorba de adăugat ceva, ci mai degrabă de a răspunde acelor întrebări care au fost formulate la adresa Direcției Generale pentru Mobilitate și Transport, care răspunde de alt set de măsuri. Regulamentul 561 cu privire la orele la volan, apoi directiva generală care însocește acest regulament și apoi directiva cu privire, specifică cu privire la timpul de lucru pentru lucrătorii de mobil, uh, cunoscut și sub denumirea de șofer de tir. Acum voi începe punctând aspectele pozitive și negative ale acestui pachet. Legislația în domeniul social este un instrument esențial pentru a proteja trei obiective. Siguranța în trafic, competiția loială și <clears throat> condiții uh, de muncă. În ceea ce privește timpul de lucru, prevedere în acest sens au exact din 21, regulamentul 561, a venit cu actualizarea regulamentului din 85 și cu, în 2006, cer scuze, în 2002, cu o directivă de implementare când au fost introduse tahografele digitale, spre deosebire de cele analoge și dispozitive mai avansate, care nu pot fi manipulate pentru înregistrarea timpului la volan. Și apoi s-a mai adoptat și directiva 2002-15. Trebuie totuși spus că cele trei obiective de politică menționate și atingerea acestora depinde de calitatea îndeplinirii regulilor și a implementării uniforme și eficiente a acestora în întreaga Uniune Europeană. Printre aspectele pozitive, pe lângă faptul că aceste reguli există și sunt comune în Uniunea Europeană, Aici se numără și faptul că sunt mai simplu de aplicat uh, decât cele din 85 și mai flexibile. Și ați mai spune că legiuitorul a extins responsabilitatea de a respecta regulile nu doar uh, asupra șoferului, ci asupra întregului lanț logistic, începând cu angajatorul și uh, cu transportatorul, care răspund de respectarea uh, regulilor și care răspund de încălcări uh, comise de șoferi oriunde în cele 27 de state membre. Comisia promovează o înțelegere armonizată și o aplicare armonizată a acestor reguli și facem acest lucru împreună cu o comisie în care sunt reprezentați uh, reprezentanții statelor membre, în baza vechii reguli de comitologie și unde mai participă sau sunt invitați și parteneri sociali și alți factori interesați, reprezentanții sindicatelor, reprezentanții autorităților care răspund de punerea în aplicare în, în statele membre și împreună ne ocupăm de partea de implementare a acestei, acestui regulament. nu doar adoptarea unor reguli de implementare în mod periodic, ci și uh, furnizarea de interpretări comune, în fel de linii directoare. Astfel, Comisia a elaborat șase astfel de linii directoare care nu sunt obligatorii, însă care au fost agreate de către statele membre și acestea vizează chestiunile cele mai dificile legate de implementarea regulamentului cu privire la timpul la volan am lansat un uh, proiect de instruire denumit CRAZE, apoi uh, Corte, TISPO, care se referă la Federația Poliției uh, Rutiere și nu în ultimul rând și asta provine de la o legislativă a Parlamentului European care a dus la adoptarea regulamentului 561 și anume am extins aplicarea acestei derive cu privind timpul de lucru și la uh, regiuni în afara Uniunii Europene, astfel încât să avem aceleași reguli începând de la Atlantic până la Vladivostok. Mai există câteva chestiuni în discuție care trebuie abordate pentru a asigura o aplicare armonizată și eficientă a regulilor. Angajatorii trebuie să investească mai multe eforturi pe lanțul logistic pentru a se asigura că companiile se organizează în așa fel încât șoferii să poată respecta regulile Uh, calitatea implementării diferă foarte mult uh, în statele membre. Există foarte multe verificări nediferențiate care iau foarte mult timp asta la în trafic uh, și unde ar trebui să existe un sistem mai eficient de control la nivelul companiilor, ar trebui să existe și un uh, sistem național de evaluare a riscului, astfel încât autoritățile să poată identifica acele companii care prezintă un risc mai ridicat de nerespectare a regulilor. Și apoi, în final, comisia mai identificat, uh, această comisie a identificat prin raportul doamnei Runner din 2009, o altă problemă și anume penalitățile aplicate de diferitele state membre pentru același tip de contravenție variază foarte mult. Este o problemă cu care ne confruntăm. Comisia până în momentul de față nu a avut la dispoziție instrumentele necesare uh, pentru a aborda această aplicare a regulilor, mai ales în ceea ce privește aspectul penal. În, datorită acestei lipse de armonizări a sancțiunilor, acest lucru duce la o distorsionare a competiției. Aici însă trebuie să fac o precizare. Nu este vorba de diferențe la nivelul sancțiunilor care duce la o concurență neloială, ci încălcarea în sine. Pentru că toată lumea trebuie să respecte regulile în aceeași măsură și trebuie să ne asigurăm că regulile sunt aplicate la întregul nivel al UE în același fel. Este o problemă pentru că până acum Comisia, Uniunea, nu a dispus de prerogativele necesare pentru a face ceva. Acum încercăm să abordăm chestiunea prin intermediul prerogativelor lărgite care revin UE în baza tratatului de la Lisabona, însă nu este o cale ușoară. Dați-mi voie să mă refer acum la directiva 2015 cu privire la lucrătorii mobili, așadar uh, directiva specifică în domeniu. Aceasta este până la urmă un act normativ în domeniul legislației sociale. Acești uh, lucrători uh, autonomi de tipul uh, persoanelor fizice nu sunt incluși în directiva specifică, ci doar în directiva generală. toate acestea, dat fiind faptul că șoferitul reprezintă 70% din timpul de lucru a unui șoferit, fie că e angajat sau uh, persoană fizică autorizată, directiva cu privind uh, timpul de lucru din perspectiva DigiMove se subordonează directivei cu privire la orele de șoferit. Avem probleme de implementare, uh, probleme în ceea ce privește monitorizarea și procesele de control și legiuitorul, atunci când a adoptat directiva cu privire la aplicare 2002, pe lângă regulamentul cu privire la orele de șoferit în 2006, a decis să nu extindă directiva de aplicare și la aplicarea directivei 2005 cu privire la timpul de lucru. Așadar, suntem conștienți de problemele cu care se confruntă statele membre în asigurarea implementării corecte a acestei directive, însă menținem monitorizarea prin intermediul controle administrative. Certitudinea este că acești șoferi, uh, persoane fizice, nu uh, au niciun interes să, să uh, declare alte uh, activități în afara uh, șoferitului care se înregistrează. Statele membre așadar trebuie să verifice acuratețea datelor făcute de acești șoferi persoane fizice. Președintele intervine. Domnule, este foarte interesant uh, Eh, explicațiile dumneavoastră, dar suntem totuși sub presiunea timpului. Am avut însă o sesiune de vot care a dus la întârzieri și de aceea aș v-aș ruga totuși să fiți mai succint. A doua întrebare a fost cum anume și-au îndeplinit statele membre uh, obligația de raportare, pe scurt, nu foarte bine. Statele membre au întârzieri în înaintarea acestor rapoarte. Trebuie să le transmitem uh, somații și uneori trebuie chiar să venim cu proceduri de încălcare, dar aceste rapoarte sunt deseori neomogene, nu urmează modelul pe care l-am furnizat și mai există alte probleme în ceea ce privește raportarea. Ne lipsesc datele care nu ne sunt furnizate de către statele membre. Asta și datorită faptului că directiva cu privire la timpul de lucru se supune acelorași reguli ca și directiva cu privire la timpul de șoferi, ci directiva de aplicare. În ceea ce privește frecvența detectării încălcărilor în statele membre, aici nu putem controla noi acest lucru, însă detectarea depinde de eficiența controlelor și asta la rând sau depinde de capacitatea administrativă a autorităților din statele membre care variază din nou de la stat la stat și de existența sau inexistența unui sistem de evaluare a riscului pentru că, așa cum vă explicăm, acesta ar permite statelor membre să-și concentreze controlele asupra celor companii care prezintă un risc mai ridicat de a încălca legea. Iar o ultimă întrebare, tahograful digital funcționează bine, este o, o aplicație inteligentă ca, care, bineînțeles, orice aplicație inteligentă poate fi uh, uneori manipulată, însă se încearcă prevenirea acestui lucru prin adoptarea de reguli în baza comitologiei. Acum întrebarea se pune cum anume menținem credibilitatea acestor instrumente și uh, ușurința în utilizare și în acest sens elaborăm un nou set de măsuri care uh, se află în ultimele etape de pregătire la nivelul comisiei și dat fiind faptul că este vorba de o revizuire a directivei din 85, ea va fi prezentată sub forma unei uh, noi directive, să sperăm până la sfârșitul verii. Dragi colegi, avem 9 persoane pe lista de vorbitori și v-aș ruga să nu repetați acele chestiuni care au fost deja enunțate. Știu că deseori uh, se repetă lucrurile, dar v-aș fi recunoscător dacă de data asta mi-ați urmat sfatul. Domnule Groș, mulțumesc! Domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru raport. Este o temă care ne preocupă de mult timp aici în Parlament și transportul rutier se încadrează la aceleași teme unde, în ceea ce privește reglementările, am făcut uh, cele mai importante progrese. În al doilea rând, în acest domeniu, multe companii din sector sunt de acord cu aceste reguli și le și respectă. De aceea nu ar trebui să atunci când vorbim de încălcări, să avem senzația că orice șofer de tir încalcă toate regulile, ci din potrivă. Apoi, în ceea ce privește chestiunile enunțate, am așa o senzație de deja vu. În ceea ce privește frecvența, <clears throat> Uh, depistărilor, pentru că dacă analizezi doar țara din care provin, nu se ajunge la 2%. Apoi, uh, locul unde se desfășoară controlele, fie în trafic, fie la sediu companiilor, aici am venit cu reglementări specifice și apoi în ceea ce privește raportarea și Uh, persoanele uh, uh, controlate, deseori ne confruntăm cu fenomenul unei, unui control mai accentuat la adresa șoferilor de tir din alte țări. Eu am puțină înțelegere atunci când reprezentanții Consiliului se plâng că lucrurile nu funcționează așa de bine cum ar trebui și, pe de altă parte, toate uh, propunerile pe care le facem noi în acest domeniu sunt respinse. Noi nu vrem <clears throat> ca uh, lucrurile să fie tratate în aceeași manieră întotdeauna, dar totuși o anumită armonizare minimă este necesară. Apoi uh, mai este și problema lipsei uh, locurilor de parcare suficiente și așadar uneori nu poți reproșa șoferului că nu respectă timpul de lucru dacă nu are unde să parcheze. Apoi uh, documentația mai constituie o problemă tahograful. Da, funcționează, dar dacă aveți timp, vă voi putea arăta foarte repede cum anume se poate face ca să nu mai funcționeze, asta și în cazul celor mai noi modele. Asta știm și asta știu și întreprinzătorii și în final, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aplicarea este prea complicată și prea diferit nu există o voință de colaborare și, în al treilea rând, o problemă care nu se menționează în acest raport vizează transportul internațional. Nu se poate ca întreprinderile tradiționale care respectă acest timp de lucru, care respectă standardele sociale, care plătesc salarii uh, corecte, ajung uh, la concurență cu întreprinderi care importă șoferi din afară și asta nu doar pe parcurs de câteva zile, în anumite regiuni este vorba de trei luni și care apoi pleacă acasă cu un salariu care reprezintă circa o treime a salariului pe care îl plătim noi în țările noastre. Noi a, aici nu mai este nevoie să discutăm detaliile și să facem studii, ci sper că vom putea veni cu o abordare aici în Parlament uh, pentru a remedia aceste probleme, pentru că altfel, pe termen uh, mediu, vom uh, pierde acele întreprinderi corecte și care funcționează bine în regiunile noastre. Domnule Quadrai. De comisie pentru introducție. Eh, ik ga het eh, kort houden. Ik denk dat... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc Comisiei Cred că ceea ce vedem noi aici este un sector foarte competitiv. și e foarte bine să îi îndepărtăm de pe drum pe cei care au uh, probleme și cred că este important să avem în continuare oameni foarte motivați care să lucreze în condiții normale de lucru. am văzut un respect din ce în ce mai mare pentru directiva 561, dar acesta nu se manifestă uniform, așa cum a spus și Comisia. Comisia trebuie să se asigure că aceste controle sunt făcute în mod adecvat și trebuie de asemenea să rezolvăm și faptul că există diferențe majore în modul de funcționare al penalităților. Și, de asemenea, Trebuie să rezolvăm această problemă. Cred că Comisia trebuie să încerce să uh, ajute statele membre să aplice legea în mod uniform, pentru că foarte mulți oameni au spus că există o nevoie de o bază de date europeană, lucru care mi se pare foarte inteligent, pentru că sunt foarte multe companii care aparent nu îndeplinesc aceste condiții și ar fi foarte bine dacă s-ar putea face controle țintite asupra lor. Cred că asta ar avea un efect mult mai bun. Apoi, cineva a vorbit despre directiva privind timpul de lucru pentru lucrătorii mobili. Am vorbit și noi foarte mult despre asta și trebuie să ne asigurăm că ea include și uh, liber profesioniștii. Mă întreb dacă Comisia are intenția să se asigure că statele membre implementează rapid acest uh, lucru. Am văzut în teren că încă nu s-a întâmplat așa ceva și în Cartea Albă am citit că ar trebui să fie un cod de conduită socială pentru industria transportului, un dialog social și așa mai departe. Când uh, se va întâmpla acest lucru? Deci acestea ar fi întrebările mele și eu Uh, să-mi cer scuze pentru că va trebui să plec imediat din cauza unei alte ședințe, dar asistenții mei vor rămâne în continuare. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la patru puncte. Primul, care vizează timpul de șoferit și timpul de odihnă care nu trebuie respectate la dis- pe distanțe de sub 50 de kilometri. Aici se știe deja că <clears throat> pentru IMM-uri ar trebui poate extinsă această rază până la 150 de kilometri și între timp există și o procedură de licitație la nivel european, așadar se prea poate ca un zugrav să trebuie să se deplaseze 70 uh, de kilometri până la locul unde își va executa lucrările. Oricum, uh, lucrurile se mișcă în această uh, direcție. Uh, asta pentru că nu dorim să îngreunăm o viața IMM-urilor. Um, asta și în, din perspectiva strategiei 2020. În al doilea rând, în ceea ce privește șoferii ca persoane fizice, s-a amintit problema și este important ca timpul de șoferit să fie controlat, ceea ce se face prin intermediul tahografului digital, însă ar trebui să lăsăm la latitudinea acestor lucrători să-și organizeze celelalte activități de birou, de exemplu. Un al treilea punct, distorsionarea concurenței. Eu cred că aici lucrurile sunt clare. La nivel european am spus că atunci când există astfel de situații la nivel european și putem să le identificăm, va trebui să încercăm să le remediem. Mă folosesc acum o formulare foarte generală, însă cred că așa trebuie să și procedăm și în acest sens am fi uh, recunoscător Comisiei pentru propuneri. Și un ultim punct, spuneați că statele membre nu aplică bine aceste regulile. Știți bine că statele membre au fost uh, de acord uh, la nivelul Consiliului și acum nu se respectă propriile reguli. Acest lucru nu este un caz uh, <clears throat> izolat. Eu cred că ar trebui acum să ne concentrăm asupra acelor state unde există multe încălcări și să vedem dacă nu se poate face și o simplificare la nivel, nivelul documentației care ar putea duce și la o simplificare a controlelor. Domnule Kramer. Mulțumesc și eu pentru această informare, dar în primul rând cred că este vorba de siguranța în trafic și aici nu cred că ar trebui să diferențiem dacă este vorba despre un șofer angajat sau o persoană fizică. Siguranța este valabilă pentru toată lumea și dacă pe mine mă accidentează un șofer de tir, nu mă interesează dacă e angajat sau nu, de aceea regulile trebuie să fie valabile pentru toată lumea. Și includerea unui tahograf nu mi se pare o distorsionare a concurenței. Eu cred că aici nu este nevoie de nicio modificare. În ceea ce privește controlele și mulțumesc că lui Mathieu care spunea că în țara sa nu se atingă cei 2%. Întrebarea este cum reacționează Comisia, pentru că aici este vorba de o încălcare a tratatelor. Ce faceți în acest sens? Pentru că m-aș aștepta ca în fiecare an să ne parvină măcar o statistică pentru a înțelege o anumită tendință. Și în acest sens trebuie să uh, întreprindeți pași, nu doar să veniți să ne informați, ci să luați și măsuri și uh, mă interesează răspunsul, chiar dacă va trebui să plec în scurt timp. Azi dimineață, la micul dejun, am discutat despre siguranța rutieră și un punct decisiv este oboseala. Bineînțeles, consum uh, de alcool, alcool uh, um, și consum uh, de droguri și viteza, dar uh, oboseala reprezintă un uh, factor esențial. Și dacă nu se controlează aceste aspecte, bineînțeles că nu le respectă nimeni. În ceea ce privește locurile de parcare, este adevărat că avem prea puține, dar dacă uh, se vor introduce și acele um, autocamioane giganta, gabaritice, atunci vor ocupa două locuri de parcare de tir, ceea ce va agrava și mai mult problemele. Un ultim punct, uh, spuneați că este foarte ușor uh, să păcălești tahograful. Există o rețetă în acest uh, sens. Știu că taximecriștii mai astfel de abordări, dar uh, vă întreb uh, ce rețete există aici și cum uh, anume vă propuneți să procedați împotriva acestui fenomen, domnul Reba? Mulțumesc, da. Nu o să repet ceea ce s-a spus până acum. Știți, noastră, domnule președinte, că atunci când am rezolvat această problemă și am discutat despre această problemă cu mulți ani uh, în urmă, mă opuneam unei legislații la nivel european în acest domeniu. Uh, Rămân în continuare împotrivă din două motive. În primul rând, este uh, birocrația uriașă cauzată de această legislație. Noastră știți ca britanic că aceste acte legislative vor aduce o publicitate negativă mai mare pentru UE în Regatul Unit uh, din ultimii ani și cred că Uh, vă amintiți că am mai avut scandaluri uh, care au avut un impact foarte prost. Uh, astăzi am ascultat o prezentare foarte lungă din partea reprezentanților comisiei și mă întreb pe ce planetă trăiesc, pentru că e clar că nu au niciun fel de cunoaștere practică a tipului de implementare a acestor directive și a problemelor cauzate uh, IMM-urilor și liber profesioniștilor. Atunci când uh, regulamentul social uh, a fost uh, discutat, am făcut un studiu. Uh, uh circumscripția mea este Uh, în centrul acestei, uh, acestui domeniu. Există 300, peste 300 de companii care sunt implicate direct în acest uh, domeniu și am făcut un studiu și la momentul respectiv am avertizat că reacțiile primite au fost că aceste regulamente reprezintă doar mai multă birocrație pentru niște companii care deja erau supraîncărcate. Și acum vedem regulamente și mai stricte. Mie mi se pare că asta este o aiurală. Este momentul ca reprezentantul uh, Digi Employment a, a, care a spus mai devreme ce s-ar putea face în termen de revizuire, este momentul, cum spuneam, uh, să facem ceva, pentru că e clar că situația este așa cum este. Vă sugerez să dăm dovadă de simplificare și flexibilitate. Deci simplificați uh, numărul și povara administrativă asupra acestor IMM-uri și dați dovadă de flexibilitate pentru a vedea de ce este nevoie ca să rezolvi problema cu care te confrunți. Pentru că dacă mergem mai departe cu acest regulament, vom găsi soluții la probleme care nu există. Tocmai de aceea recomand Comisiei Europene să analizăm regulamentul și să vedem ce face în împiedicarea uh, companiilor să-și facă treaba și uh, împiedicarea oamenilor de a putea să-și facă meseria când vor ei și cum vor ei, cu un profit uh, rezonabil pentru ei și pentru IMM-uri. Mulțumesc. Domnul Bac. probleme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 În ceea ce privește controlele în întreprinderi, vreau să vă spun că înainte toată lumea cunoște cea a, uh, a, fenomenul, dar nu s-a întreprins nimic. Vis-a-vis -vis de condițiile de lucru în companii și concentrarea controlelor în trafic, s-a atras atenția asupra acordului transfrontalier în domeniul feroviar, care a fost adoptat cu partenerii sociali, care însă nu se respectă. Sunt cunoscute mai multe cazuri unde aceste lucruri nu se respectă și vorbim despre condiții concurențiale. Traficul rutier este la concurență cu traficul feroviar și dacă vrem o concurență loială, trebuie să controlăm și condițiile de lucru ale conductorilor. Atât în ceea ce privește condițiile de lucru, din punctul meu de vedere, ar trebui incluse și vehiculele sau șoferii pe vehicule de sub 3,5 tone. Eu Înțeleg argumentația doamnei Meissner în ceea ce privește IMM-urilor și meșterii, uh, eu cred că am putea extinde uh, distanța de care se vorbește, sigur, de la 15 la 50, 60. Obligația de raportare atunci când uh, angajații au mai multe locuri de muncă. Aici deseori intervine mică înțelegere între angajat și angajator și cred că nu, nu uh, se poate controla aici uh, a, absolut tot și atunci când încercăm să facem acest lucru apare tendința muncii la negru. Și dacă vom încerca acest lucru, uh, mă tem că munca la negru va mai crește. Mai am încă trei vorbitori, așa că vă rog să fiți cât mai succinți cu uh, putință, pentru că în momentul de față suntem cu 15 minute în urma programului. Doamna Alessander. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare comună. La regla relaționată cu los... Gata de regula aceea cu mai puțin de 50 de kilometri Dinspre sindicate mi s-a pus această întrebare de mai multe ori și anume că în anume state membre se utilizează abuziv această regulă, că nu este contabilizată pe tacograf și mai multe servicii de transport public se cere contabilizarea cu tacograful și aș vrea să întreb Comisia dacă s-ar putea revizui această regulă care a fost uh, introdusă pentru un motiv specific, dar care este folosită într-o manieră complet diferită de ceea ce trebuia. De asemenea, mai am depus o întrebare. Dacă, apropo de deficit uh, pe timpul de noapte și timpul de odihnă, dacă există posibilitatea staduirii, studierii relației cu sfârșitul de săptămână în care stau în stand-by. Dacă stau, de exemplu, la frontieră înainte să ajunge la momentul în care să se contabilizeze timpul și dacă nu s-ar putea ajunge la o posibilitate de a Uh, contabiliza aceste nereușite. Și apoi, în momentul în care se aplică tratatul de la Lisabona, aș vrea să întreb Comisia dacă n-ar putea să fie mai, pos- mai pozitivă față de impulsionarea cooperării în ceea ce privește controlele și limitarea infracțiunilor. Mulțumesc. Domnul Van Dalen. Voorzitter, dank. Dit is een onderwerp waar we eigenlijk veel langer over zouden moeten praten. Mulțumesc, domnule președinte. Este o temă despre care ar trebui să vorbim mai pe larg și îmi pare rău că avem atât de puțin timp la dispoziție. Mai ales ar fi minunat să avem același sistem de la Vladivostok la Shannon, dar uh, problema există. Am avut pe 22 martie o audiere aici la Parlament și un alt funcționar al Comisiei a fost prezent la această audieră și am înțeles foarte bine că nu regulamentul este cel care pune problema. Problema este creată de respectarea acestui regulament. A reieșit acest lucru clar în timpul audierilor, pentru că, apropo de respect, s-au pus 20.000 uh, de întrebări pentru că nu există un manual care să explice foarte clar cum se poate face acest lucru. De asta avem nevoie, de reguli de aplicare. Nu trebuie să reinventăm toată structura regulamentului. Este suficient să, ne, să avem un manual de aplicare pentru ca regulile să fie respectate de la Gibraltar până la frontiera cu Polonia, uh, cu Rusia sau din Finlanda până în Grecia. Toată lumea să știe cum trebuie să fie respectate aceste reguli. Foarte multe întrebări uh, au apărut legate exact de această chestiune. Dar ideea este să nu vă, comisia să nu se atingă de structura regulamentului, ci respectul eh, este problema. Aici trebuie să punem accentul. Doamna Ayala Sender a spus exact acest lucru și dacă ne gândim la aplicarea regulilor de muncă pentru lucrătorii independenți, cum o să facem acest lucru în 27 de state membre? Cum uh, Uh, o să hotărască statul membru dacă lucrătorul independent uh, face ceva seara sau altă dată. S-au comis foarte multe uh, erori aici. Se fac propuneri foarte bizare dinspre comisie pe această temă și pe urmă o să se spună, era bun, era o propunere ridiculă care trebuie retrasă. Trebuie să spunem acest lucru. Europa a făcut o greșeală, trebuie să-și recunoască greșelile. E greu, dar trebuie să facem acest lucru și să menținem această reglementare a uh, timpului de lucru pentru lucrătorii independenți e o tâmpenie nesfârșită. Există Cartea Albă uh, și trebuie să respecte reguli, iată ceea ce este esențial. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu de acord cu cele spuse de celălalt vorbitor. Și așa e greu să respectăm timpul la volan și timpul de odihnă. Aș fi vrut să existe mai multă flexibilitate sunt foarte multe persoane pe banda de urgență, de exemplu, și care creează situații periculoase și încearcă să evite o amendă, dar primesc alta. Însă sunt de acord cu cele spuse de Peter. Dacă pe lângă regulamentul acesta foarte complex mai facem și greșeala de principiu Uh, spunând că o să-l controlăm pe un independent și dacă știm foarte bine că nu-l putem controla, atunci avem o problemă mare de tot. Nu este greșeala Comisiei, ci este greșeala Parlamentului. Parlamentul este cel care l-a pus acolo în propunerea asta. Parlamentul a spus că trebuie să-i controlăm pe independenți și din principiu se aduce în felul acesta atingere la viața privată a persoanelor și noi, Uniunea Europeană, nu trebuie să facem acest lucru. Noi, Parlamentul, suntem cei care trebuie să corectăm această greșeală. Domnul Kramer nu mai este aici, se spune că există o majoritate, dar trebuie să existe egalitate pentru toți. Da, pentru timpul de lucru și pentru timpul de odihnă, dar dacă un șofer dorește să se ducă să danseze duminică seara, nu poți să-l controlezi. Și luni dimineață este obosit în cabină, dar nu-i treaba noastră. E o problemă pe care trebuie să o regleze el cu angajatorul lui. Parlamentul ar trebui să corecteze această greșeală. Nu Comisia a comis această greșeală, deci ar fi mai bine ca, de fapt, Comisia să revină asupra acestei propuneri și să spună că Parlamentul a greșit. Mulțumesc. Domnul Silver, domnul Pascoarele, Vă rog, domnilor, să vorbiți cât mai pe scurt. Nu cred că e nevoie de răspunsuri lungi și dacă vreți răspunsuri lungi, le dați direct uh, parlamentarilor. Domnul Silver, aveți cuvântul. Um, all the rest, just two issues. Uh, the application... Aplicarea legislației pentru IMM-uri și pentru liber profesioniști. În primul rând, directiva privind timpul de lucru nu se aplică liber profesioniștilor, asta e foarte clar. În ceea ce privește IMM-urile, recunoaștem nevoia de a flexibiliza și de a simplifica sistem, uh, regulile pentru uh, aplicarea sistemului la IMM-uri. Unele dintre opțiunile propuse partenerilor uh, sociali în cadrul abordării cuprinzătoare includ și modificări care uh, ar introduce o flexibilizare mai mare, și anume extinderea perioadei de referință pentru numărarea timpului de lucru săptămânal, ceea ce doresc IMM-urile de multă vreme. Totuși, nu putem să uităm că aceasta este o directivă privind sănătatea și siguranța lucrătorilor, care este fund fundamentală, indiferent dacă lucrătorii lucrează la o companie mare sau la una mică. Dar examinăm acest uh, regulament și așteptăm ca și partenerii sociali să vină cu propuneri. În ceea ce privește lucrătorii din transportul urban, care operează pe o rază de, mai mică de 50 de kilometri, ei nu au tacograf. Lucrătorii sunt acoperiți de Directiva Generală privind timpul de lucru. Și problema este că această directivă stabilește niște cifre cuantificabile pentru anumite perioade, cu excepția acestor lucrători. Deci, a, la ei nu se cuantifică perioadele de odihnă pe perioadă noapte și, ca atare, statele membre pot să implementeze directiva cu o foarte largă marjă de manevră. Și am avut niște reclamații cum că acești lucrători nu sunt suficient de protejați în anumite state membre din cauza faptului că trans, uh, lucrătorii în transportul urban trebuie să conducă 6-8 ore fără o pauză. Am uh, anchetat uh, anumite plângeri și până în acest moment nu am identificat un caz clar de încălcare a legislației. Avem în continuare cazuri deschise, deci e foarte clar că nu vorbim despre uh, neimplementare, ci despre modul în care se implementează această legislație care nu are niște parametri cuantificabili pentru timpul de lucru în perioade noapte sau pentru perioade de odihnă și așa mai departe. Dar Până în momentul de față nu avem niciun caz care să fi încălcat flagrant uh, legislația. Domnul Pascualali, mulțumesc, o să încerc să fiu foarte succint și o să le cer eurodeputaților care nu primesc uh, răspunsuri de la mine să ne adreseze ulterior întrebările. Uh, problema armonizării încălcărilor este în mod clar una care a fost ridicată de mulți eurodeputați. Eu nu vreau să exagerez problema interpretării. Cred că înțelegerea regulilor este aceeași în termen largi de la un capăt la altul al Uniunii. Și Comisia, împreună cu o Comisie a statelor membre, cooperează în mod permanent pentru a avea o înțelegere comună. Avem niște note de ghidare uh, Chiar numai departe de ieri am solicitat opinia Comisiei în ceea ce privește o problemă specifică de interpretare a regulilor privind uh, timpul de condus și timpul de odihnă. Și lucrăm în cadrul limitelor stabilite și impuse de fostele tratate, dar dincolo de asta am introdus niște reguli privind încălcările și uh, împărțirea lor pe categorii în funcție de gravitate. Cred că domnul Kramer a vorbit, sau doamna Meissner, despre o bază de date cu toate încălcările prin data, baza de date ERU care este înființată în implementarea așa zisului pachet rutier adoptat de uh, Parlament și de Consiliu în urmă cu un an și care este implementat acum. Uh, avem niște rapoarte anuale și, bineînțeles, atunci când statele membre nu își respectă obligațiile, fie obligațiile simple de raportare, fie uh, aplică legislația în mod incorrect, nu ezităm să deschidem proceduri de încălcare și avem destule proceduri uh, deschise deja, care apar uh, și sunt aduse la cunoștința publicului. Un alt punct se refera la birocrație și la regulamente adiționale și faptul că directiva privind timpul de lucru a fost extinsă și la liber profesioniști. Dați-mi voie să vă reamintesc că Comisia a propus să mențină excluderea liber profesioniștilor din uh, Uh, directiva privind timpul de lucru și Parlamentul este cel care a vrut să includă. Deci vă rog să nu acuzați Comisia că aglomerează legislația. Acesta este un caz în care chiar am încercat să evităm să facem uh, reguli chiar mai stricte. Noi am cerut ca regulile existente să fie aplicate așa cum trebuie și asta este responsabilitatea statelor membre. Și noi vrem să existe prosperitatea a afacerilor, dar vrem ca companiile să prospere într-un mod în care uh, să se ofere, să se respecte uh, legile concurenței și să existe uh, un timp de lucru adecvat. Deci, dacă nu avem o legislație comună în ceea ce privește uh, dimensiunea socială a pachetului rutier, atunci vom avea 27 de legislații naționale care ar intra în conflict una cu alta și ar uh, pune bețe roate pieței unice. Deci, acesta este avantajul de a avea reguli comune și vă reamintesc că, bineînțeles, puteți contesta cifrele noastre, dar Simpla introducere a tacografului digital a redus costurile administrative cu 500 de milioane de euro pentru companii și aceste calcule pot fi puse la dispoziția eurodeputaților pe care îi interesează. Apoi, unii eurodeputați au vorbit de problema parcărilor pentru șoferii de tir. Comisia a fost foarte activă, avem fonduri pentru asta, avem un număr de uh, proiecte pilot care a dus la înființarea unor termeni de referință pentru zone sigure de parcare. Uh, am investit bani sau am cofinanțat uh, un număr de zone sigure de parcare pilot în toată uh, uh, Uniunea Europeană. Pot să răspund la multe alte întrebări, dar timpul este limitat. Mulțumesc. Aș dori să fac și eu câteva observații scurte. Da, aveți perfectă dreptate. Parlamentul este cel care a insistat ca liber profesioniștii să intre aici și, după, din punctul meu de vedere, pe bună dreptate. În ceea ce privește parcările sigure, eu sunt în favoarea acestor zone de parcare sigur. Dar uneori este greu să-i convingi pe oameni că trebuie să ducă până la parcare Uh, și pentru că foarte mulți uh, oameni nu doresc să aibă parcarea chiar lângă casă. Nu doar în uh, Regatul Unit, ci în toată Uniunea. Oricum, mulțumesc foarte mult. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Fleckenstein în ceea ce privește regulamentul privind instituirea unei agenții europene pentru siguranța maritimă. Vă dau cuvântul. Uh, și pe mine mă scuzați timp de două minute pentru o pauză scurtă, dar vă dau cuvântul, mă întorc imediat. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Această comisie și-a exprimat deseori uh, mulțumirea vis-a-vis de activitatea EMSA, agenția, și-a început activitatea în martie 2003 și până în ziua de astăzi uh, regulamentul de înființare a fost modificat de trei ori. Cea de-a patra propunere cred că ar trebui să o tratăm uh, cu abordare cu perspectivă mai lungă. Propunerea se referă la precizarea misiunii EMSO și extinderea prerogativelor acesteia și la alte activități. Elaborarea acestei propuneri se face pe baza unui acord uh, a factorilor interesați uh, din 2008, a unei evaluări externe efectuate asupra EMSA, a unei valori de impact efectuate de către Comisie și, în plus, se oglindește și strategia de 5 ani a EMSO care a fost adoptată de către Consiliul de Administrație a EMSO, în care sunt reprezentate toate statele membre. Eu cred că EMSA oferă și câteva servicii operative care ar putea avea o contribuție semnificativă și la alte strategii UE, cum ar fi, de pildă, uh, supravegherea uh, marină și aceste aspecte de care se ocupă EMSA ar putea fi utilizate la evaluarea transportului maritim asupra mediului maritim, mai bine decât s-a făcut până acum. Noi uh, lucrăm pe baza unor rapoarte care au uh, arătat direcția până acum. Este vorba de raportul domnului De Grandes și în această perioadă legislativă raportul Vortman Col, unde se vorbește de poluarea marină și se pune problema introducerii unei baze de coaste europene. Apoi, uh, raportul Meissner cu privire la politica maritimă integrată, unde se solicită Comisiei să uh, extinderea competenței EMSA de a verifica platformele de forare uh, offshore atunci când uh, este vorba de siguranță și de posibilitatea uh, poluării. Iar acest lucru, desigur, trebuie să se oglindească și la nivelul bugetului alocat eh, EMSA și la nivelul personalului din de care dispune. Noi știm că Consiliul a adoptat eh, în această privință o poziție foarte restrictivă, iar negocierile de până acum nu ne dau prea multe speranțe în ceea ce privește extinderea acestor competențe ale EMSA. Cu toate acestea, cred că propunerea Comisiei este bună vis-a-vis de mai multe aspecte și uh, vă voi numi cinci astfel de aspecte. În primul rând, atunci când este vorba de protecția mediului și a mărilor, faptul că aceasta ar trebui să se refere și la platforme de foraj, mi se pare evident. Apoi mă întreb de dacă nu ar trebui să ne gândim uh, și uh, pe lângă îndepărtarea efectelor unei uh, poluări accidentale și la acțiuni de prevenire. În al doilea rând, Cred că propunerea Comisiei în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării tehnice cu țările vecine ar fi binevenită, pentru că știm că dacă are loc uh, o catastrofă cu scurgere de petrol, de exemplu, într-o țară, este afectată și cea vecină. În al treilea rând, această comisie susține de mult timp uh, un spațiu maritim uh, unic european, unde transportul între statele membre să nu presupună formalități, uh, pentru că astfel ar putea fi utilizate și sisteme de supraveghere a, ale traficului, ale EMSA, pentru facilitarea, de exemplu, și a formalităților vamale. și nu în ultimul rând, cred că ar putea exista și efecte de scară, pentru că, pe de o parte, EMSA susține Comisia la inspectarea pericolelor care provin de la uh, vapoare și asta se face prin intermediul unor autorități uh, independente, uh, însă porturile și instalațiile portoare sunt verificate de către comisie. Eu cred că fiind vorba de acțiuni care au la bază același regulament, s-ar putea ajunge și aici la sinergii. Și permiteți-mi să mai punctez două aspecte în final. Unul se referă la întrebarea dacă EMSA nu ar trebui să aibă un rol și la certificare pentru că și aici s-ar putea genera efecte de scară. Și în al doilea rând, misiunea pe care o îndeplinește ESMA și în ziua de astăzi, în ceea ce privește formarea și atestarea navigatorilor, prin uh, vizite la școli de navigație din întreaga lume pentru a verifica dacă regulile care se folosesc acolo corespund uh, prevederilor pe care le aplicăm noi aici. Eu cred că în acest sens EMSA poate veni cu un sprijin suplimentar și atunci când, de exemplu, este vorba de efecte uh, ale aplicării acordului uh, mărilor. Avem acum un acord între raportori și raportorii din umbră și cu excepția faptului că ECR este de altă părere, cred că toți ceilalți uh, sunt de acord în ceea ce privește obiectivele. E clar că avem nevoie de o majoritate largă pentru a putea intra în negocieri cu Consiliul pentru a profita de posibilitățile uh, care ni se oferă, însă pe de altă parte trebuie să avem și o atitudine realistă în ceea ce privește negocierile cu Consiliul. Domnul De Grandes ne-a promis uh, că ne va susține cu experiența lui de până acum și de aceea mă bucur de colaborarea viitoare. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Am nouă vorbitori înscriși și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați fi cât mai subcinți pentru a putea să ne încadrăm în timp. De aceea i-aș ruga pe raportorii din umbră să se limiteze la 3 minute și ceilalți la 2. Încep cu domnul de Grandes Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, domnul Flackenstein, care a avut o atitudine de dialog, a discutat cu toți raportorii din umbră, a elaborat un document de lucru care poate fi Uh, un element bun pentru consens. Știu că lucrul acesta va fi complex și greu. În acest moment de dificultăți economice, Consiliul este foarte rigid și o să ridice multe obiecții în calea atribuirii unor noi sarcini acestei agenții pentru siguranță marină. În martie, de fapt în decembrie, a apărut directorul, directorul agenției și ne-a spus care sunt sarcinile agenției și faptul că implică o mărire a personalului, Consiliu, ă, sigur că s-a speriat și o să vedem, trebuie conciliate foarte multe poziții. Precum raportorul, cred și eu că putem să ne punem de acord. Sigur că există un grup nu care se opune, ci face apel la subsidiaritate și restul, ceilalți, pot să ajungă la un consens. Consiliul se, se pro, își propune măsuri mai puțin drastice, respectarea Consiliului de Administrație, metodol, rezolvarea comitologiei prin comitologie. Însă, a se opune acestei propuneri și uh, a lăsa asta în seama inspectorilor din uh, statele membre nu înseamnă nimic pentru noile însărcinări ale EMSA, nici măcar cele care sunt uh, stabilite de comisie. Și apoi e nevoie de surse financiare noi. Este o chestiune obiectivă, dar, cum spunea un uh, vechi proverb, trebuie să găsim o formulă intermediară de echilibru între poziția foarte ambicioasă a Comisiei, care probabil este temporară pentru că nu poate să meargă atât de departe cât vrea, și Consiliul, care întârzie lucrurile, care le târâie, pentru că EMSA asigur că își face datoria și că pe timp, pe parcursul timpului, uh, a devenit mai uh, independentă și a primit mai multe competențe. Însă cred că lucrul acesta a dus la crearea unei valori în ciuda criticii. Sigur, nu spun, avem mult timp la dispoziție, dar putem uh, să discutăm niște chestiuni la care am semne de întrebare. Dacă EMSA trebuie să primească însărcinării care îi se cer acum și anume nu, dacă intrăm în chestiunea certificărilor, asta este o sarcină imposibilă. A costat foarte mult în pachetul RICI pentru a se ajunge la recunoașterea reciprocă, iar acum cu Statele Unite și cu altele se ajunge la o ceartă, la un fel de lobby pentru a putea întârzia lucrurile, pentru a nu se face ceea ce dorește Uniunea Europeană. Este o chestiune delicată. Cipru, Danemarca, Statele Unite, uh, Marea Britanie, mă scuzați, nu sunt de acord mm, ca platformele petroliere din largul mării să fie controlate de EMSA. Și asta este, de fapt, o necesitate erau în afara controlului și trebuie ca cineva să se ocupe de ele. Și poate că lucrurile se vor aplica până la urmă și anume concurența să nu ducă la neglijență grave, care, iar lucrul acesta trebuie să devină probabil un delict. Domnule președinte, nu voi mai spune altceva astăzi, voi repeta doar un singur lucru. Calea este calea trasată de um, raportor și trebuie cu toții să înțelegem să găsim o poziție echilibrată a Parlamentului pentru ca, într-un fel sau altul, să facilităm cererile Comisiei față de EMSA și să, apărăm și să ne apărăm și de poziția negativă și rigidă pe care are Consiliul în această privință Sigur, nu trebuie să fim foarte ambițioși, pentru că altfel nu ne vom uh, atinge obiectivul. Mulțumesc foarte mult, domnule de Gran, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult domnului Flackenstein pentru metodologia stabilită de lucru. Îmi aduc aminte că această agenție a fost creată într-o criză criza aerică, ca reacție față de contaminarea provocată de acel accident în 2003? Din 2003 s-a modificat de mai multe ori. Una dintre modificări a fost consecința unei alte crize, prestij. Deci obiectivul acestei inițiative este să definească mai bine care sunt sarcinile, sarcinările EMSA. Trebuie să ne aducem aminte că avem o evaluare externă o un studiu de impact făcut de comisie cu noile însărcitări, însărcinări care ies din al treilea pachet uh, maritim, cu cele spuse de Parlament în 2008 în care se, inclu, se cere includerea instalațiilor, uh, platformelor marine. Deci comisia aceasta se ocupă de foarte multă vreme de ideea mării europene unice, a unui spațiu maritim european și cred că lărgirea competențelor EMSA ar fi un pas înainte, așa încât inițiativa uh, răspunde la cererile formulate de Parlament și este coerentă. Deci, prin, în virtutea coerenței, trebuie să abordăm această chestiune. Ce înseamnă sporirea competențelor EMSA? Și sunt de acord cu cele spuse de com- comisie. Trebuie să ne gândim foarte bine la proiecte europene, la ideea de a avea o școală de prestigiu european pentru formarea perso- persoanelor care să fie angajate de EMSA. Acest lucru ar putea să fie important pentru noi și apoi crearea unei gărzi de coastă europene și a platformelor, controlul platformelor um, petroliere și acordarea de certificate. Cred că aceste măsuri ne pot ajuta să construim ideea de spațiu maritim european integrat, armonizat, eficient și eficace și care să ne permită să reacționăm imediat la crizele viitoare. Cred că nu trebuie să permitem ca modificările aduse să fie consecința crizei. EMSA nu se poate construi din criză în criză. Deci sunt de acord cu inițiativele propuse, dar în același timp cred că trebuie să facem un efort special pentru a analiza impactul nu numai de prin crearea unei garde de cu, unei gărzi de coastă europene, ci și ce ar însemna integrarea diverselor școli pentru a crea rețeaua menționată sau unei școli europene de referință trebuie să vedem ce există în fiecare stat, ce poate să aducă fiecare și să le putem integra. Cred că sunt de acord cu poziția domnului de Grande și anume că trebuie să fixăm o poziție, să ajungem la un acord, dar mă opun unei alte poziții. Trebuie să fim ambițioși pentru că noi trebuie să punem pariu pe proiecte europene, pe mai multă Europa. Deci știm că, de fapt, Consiliul și statele asta doresc. Așa încât ar fi o eroare uh, pentru un viitor proiect european să nu facem așa. Mulțumesc, domnul Taylor. No, thanks, Chair. Mulțumesc, președinte. Da, în general putem avea o poziție de sprijin față de uh, documentul de lucru propus de domnul Flakenstein și uh, de extinderea spre de influență a EMSA în domenii în care uh, ar fi eficient și nu ar, s-ar suprapune pe alte servicii deja oferite. Dar trebuie să recunoaștem că trebuie să facem Um, o egalitate între responsabilitatea și responsabilitățile EMSA și uh, resursele de a îndeplini aceste responsabilități. Uh, la reuniunea coordonatorilor din umbră, domnul Frankenstein ne-a cerut să uh, menționăm niște priorități. Uh, noi am zice protejarea uh, zonelor de coastă din, de platformele petroliere și de forarea după gaz. Deci am uh, uh, susține îmbunătățirea controlului portuar, în special în ceea ce privește împărtășirea și dezvoltarea de bune practici și monitorizarea uh, performanțelor de mediu, pentru că în momentul de față nouă ni se pare că nu există suficiente date legate de performanța de mediu și aceste lucruri ar trebui să existe pentru politicile viitoare. Apoi, lista de dorințe ar mai include și o mai bună monitorizare a vaselor, în special a celor uh, vase care au încărcătură poluantă sau periculoasă. Și aceasta ar fi o dezvoltare a operațiunilor privind marea sigură Subliniem de asemenea și necesitatea de unei certificări a navelor din partea unor organizații independente din statele membre, deci independente de influența acestor state membre. Acestea ar fi uh, părerile noastre. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Onderstrepen dat uh, het werk wat EMSA doet uh, belangrijk. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Este una din agențiile europene care funcționează cel mai bine și lucrul acesta este foarte clar. Parlamentul European și Uniunea Europeană ne spun că trebuie, uh, e nevoie de mult mai multă Europa. Dar ne întrebăm dacă e nevoie de mai multă Europa sau dacă situația actuală este suficient de bună și nu se pune decât problema îmbunătățirii regulamentelor existente. Deci, după părerea noastră, este o problemă de eficacitate și nu mai multe reguli decât avem pentru a îmbunătăți situația și pentru a trăi într-o lume minunată. Mie mi se pare că e cam inocent să vezi lucrurile în felul acesta. Propunerea comisiei apar niște lucruri care nu mi se par rezonabile. Și voi menționa câteva dintre ele, și anume, traficul pe râurile interioare. Trebuie să apărăm această chestiune. Există reguli care reglementează acest trafic de la Strasburg și care funcționează foarte bine, așa încât competențele sunt foarte bine definite și mi se pare absurd să treacă sub incidența ESMA. Al doilea exemplu, uh, controlul statutului porturilor. Mi se pare absurd. Există o instituție care funcționează, care se ocupă de această chestiune și care se ocupă foarte bine de controlul activității portoare. De asemenea, nu mi se pare ca acest lucru să intre sub uh, incidenta ESMA, pentru că nu ar face decât să provoace confuzie. Și apoi se propune uh, să se mai introducă sub incidența ETMA și alte elemente formarea, coordonarea, nu mi se pare că trebuie să ajungă sub ESMA. Există sisteme excelente în școlile de formare a personalului, așa încât uh, acordarea acestui tip de competențe S, EMSA uh, mi se pare puțin rațional. Și cum spunea raportorul, în grupul nostru avem uh, o serie de critici față de aceste propuneri și mă surprinde modul în care uh, se evoluează această chestiune. Nu este domeniul în care trebuie să cerem mai multă Europa, pentru că există deja instituții care funcționează foarte bine și EMSA, uh, așa cum este acum, funcționează iar foarte bine. Deci vă rog să fim prudenți și să, să nu supraîncărcăm această agenție. Mulțumesc! Two minutes, please. Domnul Richei, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să spun câteva lucruri. Mulți dorim că e nevoie de mai multă Europa și că agențiile sunt o bună manieră de integrare, dar mi se pare că aici apare o dificultate în propunerile făcute. Agenția aceasta este o agenție de securitate, nu este altceva decât o agenție de securitate. Extinderea răspunderilor sale îi schimbă natura acestei agenții și modificându-i natura agenției mă, mă îndoiesc că îi va întări competențele în materie de siguranță și apoi extinderea competențelor către domenii care nu sunt bine definite, eu știu cum ar fi spațiu fără bariere, auto, autostrăzile mării și așa mai departe, creează un sistem care pare prost controlat sau puțin controlat și diluează activitatea a, agenției și apoi există foarte multe reticențe pentru că sunt propuneri care a, să afectează prerogativele statelor membre și știm că aici lucrurile nu vor fi tocmai în regulă. Și al treilea exemplu, platformele marine. Ca urmare a catastrofei din Golful Mexic, toată lumea dorește să controleze mai bine platformele, iar Agenția de Securitate poate să intervină, dar trebuie de asemenea să ne amintim că platformele nu sunt, uh, au dublu rol, sunt și maritime și miniere, deci e vorba de niște competențe pe care agenția agenția nu le are. A doua problemă este, care schimbă natura este modificarea guvern, modului de conducere al agenței. Directorul uh, trebuie să poată să reprezinte agenția în instanțele internaționale și dar mi se pare greu să reușească să facă acest lucru în afara Consiliului de Administrare și cum se schimbă natura agenției, perimetrul este mai prost definit, guvernanța se schimbă, deci o să avem și alt gen de probleme. Trebuie uh, să ne temem ca dorința de a îmbunătăți această agenție să nu dilueze complet, să nu-i schimbe natura și în cele din urmă să nu ajungem la o pierdere a capacității. Mulțumesc. Doamna Meissner, două minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich brauche gar nicht so... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nevoie de două minute. mi îmi place pe ansamblu raportul, pentru că multe uh, chestii la care am făcut referire sunt amintite și în alte dosare. Eu aș dori să punctez două aspecte. Aș dori ca în ceea ce privește protecția mediului, EMSA să aibă competențe sporite, iar în ceea ce privește o pază uh, de coastă comună și aici ar trebui să vedem uh, cum anume putem cădea de acord pentru vot, dar cred că în general, domnule Fleckenstein, uh, ați făcut treabă bună. Mulțumesc, doamnă Meisner, doamna Foster. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Eu cred că pot fi în sentimentul domnului Van Dalen și Riche. Trebuie să avem grijă și să nu ne îndepărtăm prea tare de rolul pe care ar trebui să-l aibă EMSA. Atunci când am agreat uh, crearea acestei uh, agenții cu privire la securitatea maritimă, uh, poate că ne-am grăbit uh, ulterior pe urmă să-i acordăm competențe sporite, ceea ce nu a dus la sporirea eficienței. se pare că acum uh, se constată o anumită pierdere a direcției pentru care a fost înființată această agenție. Inițial, uh, motivul pentru înființarea acestei uh, agenții a fost unul foarte bun. Colegii au abordat deja chestiunea instalațiilor petroliere și de gaze și cred că EMSA nu ar trebui să dețină competențe în acest sens. Cred de asemenea că trebuie ca acestea să respecte convențiile internaționale, fie că e vorba de uh, parcuri solare, fie de platforme de soraj, foraj. Și aici cred că putem fi foarte optimiști pentru că noi avem cele mai ridicate standarde de explorare și foraje offshore din întreaga lume. Am uh, observat că colegii susțin pe ansamblu această creare a unei paze de coastă comune europene. Eu nu, cred că trebuie să fim prudenți în această privință. Și un ultim aspect, uh, dacă îmi permite, domnule președinte, aspectul bugetar. Până la urmă, totul se rezumă la bani și, în ceea ce ne privește, o creștere a bugetului trebuie uh, să provină din alocări deja efectuate pentru că nu avem bani noi. Nu putem să-i luăm de altundeva. Domnul Kun, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Fleckenstein și domnului De Grandes pentru rapoartele lor, ceea ce de fapt ne-a arătat că în uh, domeniul siguranței maritime uh, în privința controalelor, deținem deja mai multe nivele, în special uh, la nivel european, fie care e vorba de aplicarea <clears throat> regulilor internaționale în ceea ce privește și protecția antiterorism, uh, etc. Toate, aspecte, toate aceste aspecte tehnice se controlează deja, dar atunci când este vorba de ape europene, autoritățile uh, imediat intervin și uh, se raportează la verificarea uh, competențelor. În cazul Erica, de exemplu, s-a făcut transferul de competențe de la nivel național la nivel uh, european. Acum, în momentul de față, asistăm la o uh, discuție similară în ceea ce privește centralele atomice, pentru că există autorități naționale și autorități europene și acum răspunderea se pasează Europei, chiar dacă nu avem competențe executorii sau executivi în acest sens. De aceea statele membre trebuie să se gândească ce anume ar însemna această uh, pază de coastă comună fi, vine paza de coastă germană și se apucă să controleze coasta britanică și la, de asemenea autoritatea de pescuit face același lucru sau cum anume? Eu cred că ceea ce avem poate fi unit, cumva și ar trebui ca în domeniul coordonării să ne punem de acord asta și sub aspectul resurselor și cred că acestea sunt temele pe care trebuie să le discutăm cu Consiliul. Thank you. Before I bring in Mr. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Caramiță, vreau să subliniez și ceea ce a spus domnul Cun. Eu aduc aminte de Prestij. Am participat la ancheta Uh, și acolo a existat un eșec. Știu că e un subiect destul de sensibil uh, politic, dar a fost un eșec din partea unui stat membru. Și am fost prezent și la scandalul Erica. Și mi-aduc aminte un uh, președinte francez care a spus că avem nevoie de măsuri europene și a trebuit să-i uh, reamintim că Franța nu acceptase ceea ce se convenise deja. Există acest subiect că atunci când uh, merge ceva în regulă, vrem ca Europa să rezolve problema. Deci Europa se ocupe de accidentele de avion sau de tren și așa mai departe. Dar atunci când uh, vorbim despre acțiuni preventive, statele membre refuză clar să o facă. Deci eu nu am acest punct de vedere că Europa trebuie să acopere toate, dar nu vreau nici uh, Uh, să mi se spună că totul trebuie să se facă la nivelul statului membru și tocmai de aceea eu sunt uh, într-un membru al unui partid și alți oameni sunt în alt uh, partid. Domnul Canamițos, da, mulțumesc mult, domnule președinte, ați spus cam tot ce vreau să spun și eu. Cred că este clar pentru cei care ne, era, am fost de față la accidentele Prestige și Erica că am făcut într-adevăr foarte multe în ceea ce privește cooperarea. Uh, Cred că nimeni din această sală sau din Consiliu uh, respinge ideea că a fost o experiență foarte utilă și că am primit păreri utile din partea EMSA. În timpul discuției o să vă reamintesc că atunci când am discutat al treilea pachet privind uh, siguranța maritimă, a existat această dorință de a tot introduce diverse uh, responsabilități suplimentare în sacina EMSA și uh, ne-am pus de acord că nu este bine să facem așa și că vom adapta regulamentul EMSA în următoarea etapă. Am avut investigația accidentelor atunci, avem, o avem și acum. Această propunere se bazează nu doar pe experiență și nu doar pe ceea ce am uh, cerut de la toată lumea în al treilea pachet, ci și pe recomandarea Consiliului însuși, Consiliului de Conducere și uh, pe recomandări care au fost acceptate. Ceea ce am făcut noi aici, în această propunere, sunt două lucruri simple. În primul rând, guvernanța. Am spus că modificările minore ale guvernanței agenției uh, pentru a evita conflictul de interese cu membrii Consiliului de Conducere, pentru a folosi procedura de comitologie, ceea ce facem deja cu alte agenții. Și în al doilea rând am solicitat EMSA ca directorul executiv să nu fie singurul care să aibă responsabilitatea unei intervenții, ci Consiliul de Conducere să aibă o responsabilitate colectivă. Am vorbit și despre armonizare în toate agențiile, modul în care directorii executivi ar trebui să fie aleși, spre exemplu. Am uh, păstrat linia directoare că siguranța și protecția mediului sunt responsabilitățile cheie ale agenției de câte ori... N-am spus că o să extindem uh, sfera de influență, dar un alt lucru pe care l-a înțeles multă lume este că avem o experiență deja, avem lucruri de făcut și nu ar fi deloc inteligent să creăm niște responsabilități uh, în afară pe care agenția le poate face oricum cu o valoare adăugată mai mare. Deci avem, uh, mă refer aici la implementarea directivei privind facilitarea, mă refer la monitorizare și așa mai departe, care sunt extrem de importante pentru crearea unui spațiu maritim comun. Și folosirea acestor, uh, aceste experiențe 24 de ore din 24 este extrem de utilă pentru că astfel fiecare agenție agenția face exact ceea ce știe să facă și nu uh, transmite competențele altora. Pe de altă parte, există și niște probleme legate de uh, căile maritime interne și cred că și acest lucru ar trebui să fie clarificat. Nu avem nevoie de o agenție, dar dacă EMSA vrea să controleze societățile de clasificare și vor să verifice dacă sunt în conformitate, ar fi o greșeală să nu le cerem în același timp, fără costuri suplimentare, să vedem cum aceste societăți de clasificare își fac meseria, își fac treaba. Și asta este lucrul suplimentar pe care îl facem acum. Un alt lucru este faptul că Consiliul a, ne cerut să garantăm interoperabilitatea cu serviciile privind uh, uh drumul pe uh, râu. Și acestea sunt niște lucruri Uh, diferită, diferite pentru care avem nevoie de logistica adecvată. Deci toate aceste subiecte se pot lega și de căile maritime interne. Poate propunerea n-a fost destul de clară, dar să nu credeți că o să facem o agenție separată pentru căile maritime interne. Acestea fiind spuse, cred că au fost și alte lucruri legate de platformele petroliere într-adevăr, avem mai întâi uh, legislația preliminară pentru a vedea cum se fac inspecțiile. Ceea ce avem în momentul de față este că folosim experiența, deci după un accident, dacă avem poluare cu petrol, vom folosi uh, bărcile și resursele umane ale EFSA pentru a facilita operațiunile de curățare și așa mai departe. Deci ei nu vor veni să inspecteze platformele pentru că nu avem legislația necesară care să acopere acest lucru. Astea sunt câteva din subiectele pe care vreau să le menționez și cu siguranță vom avea ocazia să mai discutăm aceste lucruri pe viitor. Mulțumesc, domnule Fleckenstein. Doriți să adăugați ceva? Nu, domnule președinte, eu am ascultat uh, cu atenție cele spuse și voi elabora o propunere pe care o voi discuta cu raportorii în umbră, după care vom reveni aici. Mulțumesc. Calendarul este că proiectul de raport va fi în iunie, cu un termen limită de depunere a amendamentelor pe 29 iunie, votul în Comisia TRAN în octombrie și votul în plenară în noiembrie. Ultimul punct din această dimineață este uh, examinarea amendamentelor uh, pentru siguranța rutieră în Europa, domnul Koch, îmi cer scuze că am întârziat, dar îți dau cuvântul, Dieter. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, Brian, dragi colegi, dragi colegi. Înainte să mă refer la amendamente, aș dori să-i mulțumesc mai întâi uh, lui Brian Simpson pentru micul dejun parlamentar, unde s-au abordat o serie de chestiuni uh, din perspectivă practică. Eu am făcut o listă de verificare și cu acestea și cred că ne-am gândit la toate și împreună vom putea prezenta un raport bun. Uh, Câteva cuvinte despre ce s-a vorbit azi dimineață, începând de la alcool, droguri, probleme cu anvelopele, pregătirea și perfecționarea șoferilor, utilizarea uh, telefoanelor, sistemelor de navigație, problema centrelor de siguranță, a copiilor, um, etc. Toate aceste teme se vor găsi în raport. Și acum, concret, în ceea ce privește amendamentele. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la acest raport uh, cu un număr mare de amendamente, este vorba de 162 de amendamente, sunt uh, multe care, uh, printre acestea care sunt bune și care îmbogățesc raportul meu și care uh, poate până la urmă ne oferă justificarea pentru un program de acțiune al Comisiei pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, ceea ce ne și propunem cu acest raport. Există multe amendamente cu care pot fi de acord, care vin cu aspecte noi, realiste, altele vin cu concretizări și completări. Aici voi, uh, îmi voi permite să vin cu o serie de propuneri de compromis pe care le voi agrea, sper, uh, deja joi cu raportorii din umbră. Cu câteva amendamente, însă nu pot fi de acord și aici apelez la înțelegerea dumneavoastră. Asta nu doar asta nu pentru că ar fi greșite, ci nu abordează chestiuni care țin de siguranța uh, traficului, ci mai degrabă chestiuni care vizează mediul și aspecte sociale. Unele vor fi refuzate pentru că se regăsesc deja în altele sau sunt prea detaliate. Și nu în ultimul rând există și uh, câteva care nu Uh, corespund preferințelor mele. Ca exemple uh, de astfel de amendamente pe care nu le pot accepta, acestea vin din toate uh, familiile politice, doamna Vils, domnul Kramer, tot ceea ce ține de punctul mort la uh, camioane și uh, dotările cu camere de luat vederi, acestea le pot susține. Domnul Kramer a încercat să uh, promoveze contribuția statelor uh, membre pentru a cuantifica uh, acțiunile acestora pentru atingerea obiectivelor în strategia 2020. Asta pot susține, sublinează încă o dată aspectul că nu toate lucrurile trebuie să vină de la UE, ci și că autoritățile naționale trebuie să aibă un rol important în siguranța rutieră. Apoi, uh, în ceea ce privește pregătirea și uh, instruirea șoferilor, dar și regulile de bază pentru o întreținere corectă a anvelopelor. Apoi, Uh, mai sunt o serie de amendamente care se referă la punerea în aplicare a directivei privind uh, permisele de condus. Așadar, um, Uh, și uh, mai sunt și amendamente care uh, se referă la punerea în aplicare a contravențiilor. Domnul Taylor, dumneavoastră cereți o eliminare și o interzicere a uh, drogurilor, alcoolului. Eu sunt convins și după discuția de azi dimineață că alcoolul, drogurile, medicamente, dar și oboseala au aceleași efecte negative asupra siguranței rutiere și de aceea avem nevoie de o reglementare la nivel european care să fie valabilă peste tot în Europa. Câteva amendamente le voi respinge. Vă spuneam că în mare măsură nu datorită faptului că pe fond uh, nu ar fi corecte, ci pentru că se regăsesc în alte părți ale raportului sau pentru că oarecum diluează textul. În opinia mea, Parlamentul European ar trebui să propună Comisiei un text clar și precis și de aceea am decis să fiu împotriva anumitor amendamente. De exemplu, a domnului Balsitis, care propune un obiectiv separat pentru măsuri specifice pentru reducerea accidentelor mortale pentru copii. Eu cred că acest aspect se regăsește deja în altă parte. Domnul Fidanța, domnul Cancian atrag încă o dată atenția asupra faptului că um, trebuie să ținem cont și de uh, ponderea pe care accidentele cu motocicleta le au în trafic. Cred că și de acest lucru l-am făcut deja. Apoi mai sunt și aspecte cu care nu sunt de acord, ca de pildă limitarea vitezei pentru autoutilitarele mici. Cu toții putem consulta un studiu al Departamentului de Politici care atestează că aceste vehicule nu prezintă un pericol mai ridicat. Domnul Taylor solicită comisiei ca pe baza cărții uh, sau manualului uh, de care fol- îl folosește să uh, ține cont și de aspectul internalizării costurilor externe și în ceea ce privește siguranța rutieră. Eu cred că aici nu avem uh, aspecte relevante pentru siguranța traficului, de aceea mi-am permis să-l resping. Doamna Chris Beck dorește ca în special uh, șoferii uh, profesioniști să fie sancționați mai grav atunci când încalcă regulile de circulație. Eu cred că nu ar trebui să facem distinție între șoferi amatori și șoferi profesioniști. Trebuie ca toată lumea să, fie, să beneficieze de tratament egal. Domnul Fidanța. Uh, se referă la propunerea mea în ceea ce privește dispozitive pentru alcoolemie în vehicule, eu cred că acestea <clears throat> uh, ar putea evita uh, anumite accidente, dar uh, posibilitatea de um, montare este probabil redusă și nu e posibil în toate vehicule. Domnul Cancian se referă la uh, reducerea emisiilor de carbon, însă acest lucru nu ține de siguranța traficului. Asta, uh, reducerea emisiilor sub aspectul comportamentului la volan și modului de șoferie. Apoi, când este vorba de motociclete, cred că aici există și o mică neînțelegere. La fel și în ceea ce privește supravegherea tehnică, uh, pentru că eu cerusem ca pentru autovehicule și pentru motorete să se păstreze perioada de supraveghere, dar cred că fiecare uh, uh, autovehicul care a fost implicat uh, într-un accident grav trebuie să fie supus unei perioade de supraveghere. Eu rog pe cei câțiva dintre colegi au înaintat amendamente pe care nu le uh, înțeleg și uh, doamna Ayala Sender uh, vine cu un amendament care se referă la calitatea carosabilului și pe care nu le înțeleg și am nevoie de explicații din partea dânsei. Domnul Elba solicită ca a treia duminică din noiembrie să fie declarată ca ziua victimelor accidentelor rutiere la nivel mondial. Și aici aș avea nevoie de niște explicații. Doamna Sinalova dorește ca pregătirea șoferilor să fie susținută din, a șoferilor și a celor din toate sectoarele profesionale și aici aș avea nevoie de explicații suplimentare. Apoi mai există un amendament al domnului Utias care dorește ca, din motive de siguranță să se circule pe aceeași bandă uh, Uh, direcția de mers să fie pe aceeași bandă în toate țările din Uniunea Europeană. Mă întreb cum să funcționeze, să se schimbe regulamentul în Marea Britanie sau cum vă imaginați asta. Domnul Sterks arată că o infrastructură pasiv sigură, ca de pildă o ilum- un iluminat stradal flexibil, sunt foarte importante pentru siguranța rutieră. Poate ne puteți explica ce înțelegeți prin iluminat stradal flexibil. Apoi amendamentul domnului Simpson, care vorbește de um, de gardurile de protecție care uh, să aibă un rol în protejarea în special a motocicliștilor. Dar și aici Uh, am anumite probleme de înțelegere. Apoi, în ceea ce privește alte amendamente, am încercat uh, să vin sau voi încerca să formulez niște amendamente de compromis. Este vorba de învățatul pe parcursul întregii vieți, apoi lucrarea datelor, <clears throat> apoi uh, controle medicale, aspectul practic al uh, pregătirii pentru permisul de conducere, apoi importanța dispozitivelor pentru măsurarea alcoolemiei, <clears throat> sisteme de trafic inteligente, tot ceea ce ține de drumuri de mers la școală, parcări și, în ultimul rând, coordonatorul european. El Cadro, Riche, Flastor, Ayala Sender, Comoțațos Cancian au venit cu o serie de concretizări. De exemplu, eu nu-mi doresc o agenție specifică, dar acest coordonator, din punctul meu de vedere, ar avea următoarea funcție. Ar trebui să fie o personalitate cunoscută în domeniul siguranței rutiere și prin competențele sale de specialitate să promoveze noi procese, apoi măsuri în ceea ce privește siguranța rutieră la nivelul Comisiei, ar trebui coordonată activitatea Comisiei cu statele membre, armonizarea datelor care sunt necesare și planurile naționale de siguranță și coordonarea acestora, în al patrulea rând, colaborarea cu toate grupurile de interese și schimbul de bune practici. Și în al cincelea rând, prin <clears throat> intermedierea între mai multe sectoare să uh, <clears throat> promoveze caracterul multidisciplinar al siguranței în trafic. Acestea uh, ar fi propunerile mele de concretizare a misiunii acestui coordonator. Cum vă spuneam, în această săptămână urmează să am o întâlnire cu raportorii din umbră. Vom încerca să venim cu un text succint pe care să-l putem prezenta comisiei. Sunt uh, încrezător în acest sens și aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Okay, thank you, Mulțumesc, Dieter iar așa am o listă foarte lungă de vorbitori, așa încât o să fiu foarte strict cu timpul. Pentru raportorii din umbră o să-i rog să vorbească nu mai mult de 3 minute, iar ceilalți vorbitori să rugați să se limiteze la 2 minute, pentru că altfel nu o să avem timp să analizăm tot. Vă reamintesc că este al doilea schimb de păreri pe care l-am avut și acum vorbim despre amendamente și nu trebuie să repetăm ce am spus la primul schimb de puncte de vedere. Doamna Sanelova, trei minute. Já tady přednesu několik poznámek jménem stínové zpravodajky. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să vorbesc în numele raportorului din umbră din partea grupului uh, socialist, doamna Fayon. Îi mulțumesc raportorului pentru această energie pe care a investit-o în uh, raportul său. Bineînțeles, are legătură cu multe amendamente, dar cred că acest lucru este un semn al interesului manifestat față de subiect. Amendamentele nu ar trebui să fie considerate drept o listă de cumpărături ci mai degrabă un efort de a îmbunătăți munca deja foarte bună a raportorului. Raportorii din umbră ar dori să vadă multe compromisuri și un larg consens asupra multor subiecte. Nu o să le enumăr pe toate acum, dar o să mă concentrez asupra câtorva. În primul rând, coordonatorul european asupra siguranței rutiere. Acesta este un subiect controversat pe care noi îl sprijinim. Ar trebui să găsim un consens mai mare în ceea ce privește armonizarea regulilor rutiere și schimbul de informații între statele membre. apoi permisele de conducere, mai mulți bani pentru Uniunea Europeană pentru siguranța rutiere, o analiză aprofundată a accidentelor rutiere care pot duce la date de calitate, infrastructură sigură și măsuri împotriva uh, conducerii sub influența și, alcoolului și drogurilor. Deci acestea ar fi cele mai importante subiecte pentru raportorul nostru din umbră și în ceea ce privește condusul uh, sub influența alcoolului, aș dori să fac o observație personală. Pentru mine, o mare problemă este reprezentată de faptul că există o limită la nivelul european de alcoolemie permisă. Din câte știu, uh, alcoolemia zero este valabilă în șase țări și cred că orice este peste zero uh, este periculos. Doamna Grisbeck, trei minute, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, colegului nostru, Dieter Koch, și echipei de raportori, echipei uh, pentru bunele relații pe care le-am avut în ultimele săptămâni pe parcursul elaborării acestui raport și uh, cum spuneam, și a examinării celor 200 și ceva de amendamente care reprezintă interesul colegilor pentru această chestiune care ne afectează pe cu toți în viața de zi cu zi și care poate fi bine primită de concetățenii europeni față de alte chestiuni mai abstracte cu care ne ocupăm. Dacă revenim, revenim la chestiunea schimbului de vederi, mă voi referi la acele aspecte unde dorim să găsim compromisuri, ca noi toți. Și anume, amendamentele colegilor voi reveni la reuniunea de joi cu informații privind punctele de interogație a lui Dieter. Mă voi referi la punctul cel mai complicat, după părerea mea, și anume funcția de coordonator. Uh, onest vorbind, la această chestiune, eu nu cred că e necesar să creăm un coordonator. Nu văd care este utilitatea lui. Se spune că de multe ori în Europa creăm organe care nu sunt uh, evident ca utilitate, dar nu pe asta mă bazez. După părerea mea, funcția aceasta nu ar adăuga decât greutate acolo unde am putea doar să reciprocizăm uh, să lucrurile, să ajungem uh, de la un bilanț care să ne permită să avem o viziune comună asupra lucrurilor. Apoi, forma, formarea personalului. După părerea mea, dorința de armonizare a regulilor uh, în domeniul mobilității este cea mai importantă. Eu provin dintr-o regiune care se află la intersecția drumurilor, sunt între Luxemburg, Belgia, Sar și Franța, deci e vorba de mm, patru țări europene și cred că este foarte important, nu numai pentru regiunea aceasta, dar să ajungem la o definiție comună a mai multor lucruri, cum ar fi sensibilizarea de la vârsta cea mai uh, fragedă privind uh, codul rutier. Cred că apoi știm cu toții cât e de necesară această formațiune, oricare ar fi uh, natura modului de transport, fie că e scooter, fie că este bicicletă, fie că este transportul în comun. În al doilea rând, regulile armonizate în uh, Europa care, ca idee generală, S-au făcut foarte multe amendamente care sunt foarte apropiate unele de altele, dar trebuie să găsim o definiție uh, Corect. Apoi, uh, dispozitivele privind uh, antidemarajul vehicolelor în cazul depășirii alcoolemiei. Trebuie să găsim o, un echilibru între um, șoferii profesioniști și șoferii ceilalți. Există niște reguli pentru camionagii, de exemplu, și poate că acolo o să putem să găsim elemente de armonizare și pentru uh, șoferii privați. Mai am de spus câteva lucruri, dar le voi spune la reuniunea următoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna Taylor. Domnul Taylor, mă scuze. Thanks, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Viteza, alcool și droguri este un cocktail periculos și un inamic al siguranței rutiere. Am fost puțin surprins pentru că nu ați menționat viteza în comentariul de deschidere și azi dimineață am vorbit despre o rețea polițienească rutieră europeană și am aflat că viteza este răspunzătoare de o treime din accidente. Și tocmai din acest uh, motiv uh, pledez ca membrii să susțină inițiativa lansată de mine în amendamentul 126 care solicită Comisiei să promoveze zone de 30 de, cu viteză legală de 30 de km pe oră uh, în zonele rezidențiale, în special pe lângă școli. Nu o să repet ce au spus și alții din cauza lipsei de timp. Cred că siguranța rutieră trebuie să fie uh, asigurată, trebuie să avem educație începând din școală, trebuie să uh, ajutăm uh, cicliștii și uh, uh, pietonii și trebuie să aplicăm mai eficient legile deja existente. Cred că ar trebui să încercăm să promovăm un, um, o schimbare de model către mașini cu șofer, deci nu mașini conduse de proprietari. Uh, am auzit ce spunea domnul Cox în legătură cu convingerea noastră a costurilor externe, a, a um, accidentelor rutiere care ar trebui să fie internalizată. Îmi pare rău că lui nu crede că este o idee bună, dar cred că, din păcate, a, um, în general, oamenii încep să observe anumite lucruri dacă devin din ce în ce mai scumpe. Cred că putem să ignorăm a, um, cred că nu putem să ignorăm costurile, uh, pentru că dacă facem asta, vom, uh, uh, nu vom reuși să învățăm lecțiile. Mulțumesc, domnule Baibon, 3 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu o să intru în prea multe detalii, dar analizând aceste amendamente, Înțeleg din ce în ce mai bine de ce nu cred că soluția problemelor uh, legate de siguranță europeană, uh, siguranța rutieră este mai multă Europa. Există și câteva amendamente cu care sunt de acord, și anume amendamentele care uh, îndepărtează orice trimitere la acest coordonator al siguranței rutiere, pentru că asta înseamnă mai multe uh, birocrație și numai de asta nu mai avem nevoie. Uh, Domnul Koch a identificat mai multe zone problematice, suntem de acord cu ele, dar pe noi ne interesează soluția și dacă analizați o parte din amendamente, și o să trec peste cele care vin cu idei idiote de standardizare a stilului de condus sau înregistrarea obligatorie a bicicletelor, care sunt extrem de irelevante și sper că și domnul Koch este de acord cu asta. Da, o să dau un exemplu. Oamenii au vorbit despre problema condusului sub influența alcoolului. Sunt de acord, este o problemă, dar așa cum am spus și în ultima dezbatere, mă refer acum la amendamentele care se referă la lacăte, alcool și așa mai departe. Există mai multe soluții la o problemă, n-ai nevoie tot timpul de reglementare. Dacă în Regatul Unit ești condamnat pentru că ai condus sub influența alcoolului, companiile de asigurări nu îți mai uh, fac asigurarea pentru că nu îți mai poți permite să plătești uh, primele de asigurare după ce ai fost condamnat pentru așa ceva. Deci nu cred că e cazul să avem mai multă legislație și dispozitive care să încuie mașinile și așa mai departe. Bine, poate asta rezolvă problema alcoolului, dar n-ar uh, Uh, rezolva problema băutului uh, atunci când ești sub influența drogului. Deci dacă, uh, cu excepția cazului în care avem un dispozitiv care să blocheze demarajul pentru ambele situații, nu avem nicio n-am făcut nicio brânză. Deci sunt idei bune, sunt concepte bune pe care vrem să le încurajăm, dar nu este necesar uh, ca toate aceste lucruri să provină de la uh, nivel european. Vorbim de formarea uh, copiilor în ceea ce privește siguranța rutieră. În Regatul Unit asta face parte din curicula școlară. De la o vârstă foarte fragedă, din primii ani de școală, ți se, spune, ți se spun regulile de siguranță rutieră. Nu să faci la nivel european. Orice țară știe că orice copil trebuie să știe acest lucru, deci face lucrurile clar. Nu vreau să prelungesc dezbaterea pentru că știu că nu mai avem timp, dar vreau să spun că ideea este bună, dar detaliile practice sunt complet greșite din punctul meu de vedere. Și cer scuze domnului Koch că trebuie să plec înainte de finalul dezbaterii. Doamna Wills, trei minute. Ja, danke. Ich möchte mich bei Herrn Koch für den Engagement Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc domnului uh, Koch pentru implicarea sa, pentru că are obiective foarte ambițioase pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Se concentrează însă mai mult asupra uh, participanților uh, la trafic care sunt motorizați. Eu susțin transferul de la auto autovehicule la biciclete și alte mijloace de transport în comun și acele amendamente care uh, Uh, vizează infrastructura pentru participanții mai vulnerabili la trafic, precum pietonii și bicicliștii. Și noi am venit cu un amendament uh, care cere investiții în uh, infrastructură ecologică Apoi, amendamentul 16, extinderea transportului în comun, asta și sub aspectul că riscul în trafic trebuie diminuat și consider de asemenea că solicitarea socialiștilor care vizează pietonii și um, bicicliștii și reducerea accidentelor mortale în care sunt implicați aceștia cu 50%. Eu sunt pentru un control al capacității de a, a conduce, în special a vederii, ceea ce susținem și în amendamentul 90. Consider că altfel astfel de cerințe, dacă ar fi formulate imprecis, uh, ar constitui constitui o problemă și eu, bineînțeles, că sunt și pentru o limitare a vitezei și aș <clears throat> susține propunerea uh, verzilor de limitare de viteză la 30% în oraș și 120 pe autostradă. Vrem ca alcoolemia permisă să se reducă la cel la un minim de 0,2%. Sunt pentru impunerea unui limitări de viteză pentru autoutilitarele mici la 120 de km la oră. Am făcut un amendament în acest sens. Mă bucur că domnul Koch a acceptat uh, pericolul uh, care provine de la punctul mort în ceea ce privește camioanele și cred că voi putea susține și o serie de amendamente ale altor grupuri politice. Mulțumesc, o să vă rog să vă limitați la două minute. Începem cu domnul Kramer. Also, Herr Koch, Sie haben nicht an... Ei bine, domnule Koch, nu v-ați gândit uh, la absolut tot, pentru că majoritatea accidentelor se datorează vitezei și alcoolului. Și aici nu aveți o atitudine dură. Eu cred că nu trebuie să facem o diferențiere între începător și restul. Eu cred că o alcoolemie de maxim 0,2% ar fi uh, o soluție. În Rostock uh, am avut un uh, mega accident cu 8 morți și 120 de accidentați. Și imediat după aceea s-a solicitat uh, limitarea vitezei. Deci oare Germania este singura țară în care nu există limitarea vitezei pe autostrăzi? De, de ce nu putem prevedea și noi astfel de lucruri? Au fost unii cei care fabric căști de protecție uh, pentru uh, șoferii de Formula 1 și care a spus de ce să nu facem astfel de căști de protecție și pentru toți automobiliștii. Însă, revenind acum, în ceea ce privește bicicletele, ar trebui să existe veste de uh, protecție. da, imaginați-vă cum anume ar fi la Amsterdam fiecare al doilea biciclist să uh, poarte o astfel de vestă, apoi uh, dacă mai vorbim și de uh, căști, uh, etc., nu vom face decât să descurajăm, descurajăm mersul pe bicicletă. Noi trebuie ca regulile pe care le creăm să se orienteze în funcție de făptași, nu în funcție de victime. Și aici se încadrează limitarea vitezei. Și un ultim punct știu că a existat un eveniment uh, organizat de producătorii acestor veste de siguranță, însă nu ei ar trebui să decidă politica în domeniul rutier. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să spun doar un singur lucru. E o chestiune de detaliu, dar între problemele legate de alcool și de droguri, l-am auzit pe domnul Osborne ce spunea mai devreme, pierderea permisului, a asigurării, sigur că toate au un efect disuasiv. Însă când e vorba de adicții, e vorba de bolnavi și atunci trebuie să putem găsi sisteme de blocaj uh, care să blocheze demararea pentru a nu mai putea conduce sub influența alcoolului și drogurilor. Sigur că societatea nu trebuie să plătească pentru acest lucru. Cred că e un subiect foarte important pentru că cei 25% din cei care mor pe stradă mor din această cauză. Sigur că putea să avem un asemenea sistem uh, de blocaj când nu spui uh, centura de securitate, de exemplu, pentru că nu e complicat. Producătorii mi-au spus că nu ar consta mult mai scump și că este și mai economic, așa mulțumesc. Doamna Meissner, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, nu o să am nevoie de ele. Vroiam doar să completez cele spuse de Natalie Grisbeck, pentru că cred că dorise să sublinieze și importanța acțiunilor care vizează persoanele mai vulnerabile în trafic, apoi armonizarea uh, alcoolemiei uh, ar fi utilă, dar de asemenea și o armonizare a limitărilor de viteză. Aici, desigur, există puncte de vedere diferite. Eu mă gândesc, de exemplu, Dieter, la anumite sisteme de limitare a, și de ghidare a traficului. Uh, în ceea ce privește coordonatorul european, uh, aici vedem o problemă, în ceea ce privește uh, iluminatul flexibil, probabil ați plecat de la exemplul Belgiei, unde se practică iluminatul pe autostradă, nu ca în Germania. Atât am vrut să spun. Uh, eu sper că domnul raportor uh, va avea grijă ca raportul să nu se lungească prea mult, ci să se limiteze la probleme de substanță. I think I Cred că datorez, doamne Grispa, uh, o scuză pentru că v-am dat 30 uh, de secunde mai puțin decât cele 3 minute pe care le aveați la dispoziție. Cred că nu, nu m-am uitat bine la ceas, așa încât îmi cer scuze. Dar uh, doamna Meisner a spus ceea ce vroia. Domnul Bach, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În general, aș dori să îmi exprim acordul cu domnul Koch în sensul că o mare majoritate acestor amende se referă la infrastructură tehnică, detalii tehnice, tot felul de dispozitive, lucruri care pot fi salutate, dar într-un context european mai larg uh, există și asemenea amendamente ca de pildă promovarea transportului public, uh, ceea ce este salutar. Salutar este și inițiativa în ceea ce privește coordonatorul european. Știți că eu vreau să merg chiar mai departe, însă în momentul de față nu există o majoritate pentru așa ceva. Importante însă îmi par obiectivele care ar trebui apoi uh, uh specificate cu programe. La fel de importante mi se par amendamente care visează instruirea șoferilor pentru a ști cum să reacționeze în caz de pericol, apoi schimbul de experiență, de date, uh, apoi chestiunea sensibilizării. Cred că aici asociațiile victimelor accidentelor rutiere trebuie să colaboreze și mă voi referi acum la un punct neamintit de domnul Koch și s-au amintit de domnul Koch, acest amendament cu numărul 35, uh, ceea ce privește Ziua Mondială a victimelor accidentelor rutiere. Eu cred că ar fi important, uh, a fost introdus și uh, de Organizația Mondială a Sănătății, cred că ar trebui să comerăm și victimele, dar ar și mai important, uh, astfel am putea aduce în atenția uh, publicului uh, tragismul acestor situații, și ceea ce ar contribui la sensibilizarea opiniei publice. Ar avea așadar un fel de uh, rol de semnal. Domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că raportul domnului Koch este excelent. Și nu spun lucrul acesta de formă, ci pentru că o cred sincer sunt așa de multe amendamente, dar e un lucru natural, pentru că toată lumea că are impresia că se pricepe la domeniul acesta și toată lumea are impresia că poate să facă ceva. Cred că trebuie să apreciem acest lucru. Raportorul trebuie să vadă însă ce este util. Noi am prezentat niște amendamente care s-ar putea să nu intră uh, în domeniul acestui mare proiect. Dar există două date statistice care sunt destul de ciudate. Unu, perioada de odihnă la care vă referiți la punctul 28 și vă rog încă o dată Acum, când există tacograful digital și este posibil ca șoferii pe distanțe lungi să se poată să întoarce acasă, se poate reformula acest act normativ. Înainte era adevărat că nu se poate face acest lucru, acum se poate face. Iar lipsa de odihnă este una dintre gravele cauze ale accidentelor. E vorba de camionagii de pe caniale mari care pot provoca accidente de mari dimensiuni. A doua problemă statele trebuie să mențină infrastructura în stare bună, mai ales acolo unde se detectează o multitudine de accidente. Pentru că acolo trebuie să existe niște reguli care trebuie să corecteze circulația exact în acele puncte unde se vede o frecvență foarte mare a accidentelor. În țara mea, la un moment dat, pe autostradă, când nu, eram, nu existau reguli europene, se urmau uh, drumurile vechi, șoselele vechi pe, de pe șosea, dar acest lucru a provocat foarte multe accidente care au trebuit corectate. Însă trebuie acordată atenție pentru că Uh, luc, punctele acestea negre trebuie corectate, cum spuneam. Mulțumesc, doamna Aia la Sender, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să exprim aprecierea pentru raportul domnului Koch. A arătat foarte bine că poate foarte bine să organizeze un domeniu pe care îl cunoaște foarte bine și uh, E greu să ne gândim că cineva știe mai bine despre acest domeniu decât domnia sa. Amendamentele prezentate, le e bine, am dorit să îmbunătățim sistemul de protecție și, evident, să evităm accidentele. Amendamentele prezentate de mine se referă la infrastructură și ne referim numai la chestiunile mecanice și tehnologice, ci am încercat să ne referim la toate chestiunile de semnalizare, de proiectare, pentru a putea configura o infrastructură inteligentă ca de, încă de la proiectare să, să aibă în vedere ideea siguranței rutiere. Și încă o temă, și anume a persoanelor vulnerabile, a ă, celor mai ales pe două roți, unde s-au redus mai puțin în numărul de accidente, deci trebuie să acordăm mai multă uh, atenție. Mulțumim că a acceptat uh, uh, amendamentul propus de noi și cred că lucrul acesta ne va ajuta foarte mult. De asemenea, vorbim despre lucrătorii itineranți și accidentele acestea care au trăsături specifice de care trebuie să ținem cont și, de asemenea, în fiecare an, când discutăm această chestiune, există sprijin mult mai mare pentru armonizarea limitelor de viteză și a limitelor alcoolemiei. Ar fi de acord, aș fi încântată să fie la 0% uh, ca în alte țări. Doamna Vil spunea că în Germania există mai multă susținere pentru armonizare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Cancian, două minute. Sì, grazie Presidente. Oltre a ringraziare Koch. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Koch pentru raportul său. Avem foarte multe propuneri uh, disponibile acum și cred că le putem uh, exploata așa cum trebuie, având în vedere situația groaznică pe care o întâlnim pe străzile noastre și în transport în general. Din punctul meu de vedere, aș dori să subliniez parcarea sigură de-a lungul uh, autostrăzilor. Cred că asta este foarte important. Și cred că un lucru pe care, în general, scăpăm din vedere, din păcate, este lipsa acestor parcări și cred că ele ar trebui să fie în puncte strategice, acolo unde șoferii pot să fie în siguranță. și acest lucru ar fi trebuit să fie implicat în orice activitate de uh, proiectare a unei uh, uh activități de transport rutier. Unde vei avea parcarea? Amendamentul 129 analizează modul în care poți să ai cabine mai bune și unde poți să pui uh, șoferul. Mulțumesc, domnul Higgins, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. N-am decât cinci observații scurte. În primul rând, sunt de acord cu observația domnului Koch uh, în ceea ce privește amendamentele 11, 10 și 11, pentru că se bat cap în cap cu legislația națională. Majoritatea accidentelor au loc pe drumurile secundare. În al doilea rând, să trimiți SMS-uri în timp ce conduci este letal, dar se întâmplă, tehnologia există în al treilea rând, din punctul de vedere al semnelor rutiere, acestea sunt foarte importante. În al patrulea rând, amendamentul 93 uh, capacitatea vizuală este vitală pentru capacitatea de a conduce și există o lipsă de consecvență în ceea ce se întâmplă la nivel european. Spre exemplu, uh, există niște teste minime de, uh, pentru vedere, dar în Belgia nu există uh, aceste lucruri. În Franța trebuie să declar tu că ai probleme de vedere. Uh, în Irlanda trebuie să vii cu un raport de la doctor că ai vederea bună. Dar și noastră ați spus, uh, domnule președinte, că aveți un amendament în ceea ce privește răzătoarele, dacă le putem spune așa. Eu vă asigur că acestea sunt legale. Avem o bucată de sârmă ghimpată între ă, sensurile de circulație și dacă ă, lovești acel ă, zid, atunci ești mort. Și ai nevoie de niște ziduri despărțitoare care să nu provoace accidente în plus. de-abia în 2033 vom avea un permis de conducere comun european și cred că ar trebui să facem ceva în acest sens. Da, uh, plecând de la ceea ce a spus domnul Higgins, domnul Koch ne-a întrebat de uh, amendamentul legat de barierele de pe drumuri. Una din probleme este că în secunda în care ai din acelea cu uh, metale care arată ca o răzătoare pentru brânză, uh, acestea sunt uh, periculoase și mai sunt și uh, diverse șuruburi care ies din structura respectivă. Uh, și asta ucide motocicliștii sau cicliștii și aceste bariere de metal nu opresc mașinile sau tirurile, nu le împiedică să intre pe partea cealaltă, pe sensul celălalt de mers. Dar barierele solide din uh, beton nu doar că opresc uh, mașinile să treacă pe partea cealaltă, dar dacă sunt lovite de un motociclist, acesta are șanse de supraviețuire pentru că este o suprafață netedă și nu o suprafață uh, plină de cuie și altele. A doua observație este legată am ascultat cu mare interes de confortabilitatea cabinei. Eu am, fost, eu am vorbit cu un uh, șofer de cursă lungă de la poșta britanică și a zis că pe cursele lungi nu e bine să ai o cabină prea confortabilă că te încurajează să dormi. În al treilea rând, e păcat că domnul Bradburn a plecat, pentru că el a spus că poți să controlezi uh, băutul la volan prin politici de asigurare, ale căror prime cresc. Dar nu funcționează așa, pentru că una din problemele pe care o avem în Regatul Unit acum este numărul de oameni care sunt pe stradă la volan fără asigurare pentru că nu și-o mai permit. Asta înseamnă că nu mai conduc? Nu, asta înseamnă că pleacă în continuare pe stradă, dar fără asigurare. Deci argumentul domniei sale, uh, menționat și de Dominic, este o tâmpenie. Ne trebuie o metodă de mai bună aplicare a acestei legislații. Foarte pe scurt, știu că domnul Pasquarelli uh, va tot împins de la spate, dar vă dau cuvântul acum astfel încât Peter să mai aibă un minut înainte de 12.30. Domnul Pascuarelli. Mulțumesc, domnule președinte. Siguranța rutieră este un subiect foarte delicat, pentru că, pe de-o parte, competențele europene sunt limitate și destul de disparate și se pune problema subsidiarității invocată pe bună dreptate și mai puțin pe bună dreptate, uh, în același timp, uh, există o cerere foarte mare din partea cetățenilor. Răspunsul nostru este următorul. Europa are de jucat un rol politic, fără birocrație, fără excese de armonizare, și raportul domnului Koch pune acest lucru foarte bine în lumină. Amendamentele, numărul mare de amendamente arată de asemenea cererea de asumarea responsabilității la nivel european pentru un subiect care atinge viața tuturor. Firește că nu pot să mă aplec asupra diferitelor amendamente, dar mă voi referi la câteva chestiuni care mi se par importante. În primul rând, ideea coordonatorului siguranței rutiere. Cred că este o idee bună. Cred că merită să fie aprofundată și este mai realistă decât cea de a înființa o nouă agenție, o agenție europeană pentru siguranța rutieră. Coordonatorul nu trebuie să fie văzut ca o mai multă birocrație, ca mai multă hârțogăraie, ci trebuie să fie întruchiparea vizibilă a unui ambasador al siguranței rutiere, care să poată să dinamizeze la nivel european uh, cauza siguranței rutiere și a inițiativelor, cum ar fi Carta Europeană a Siguranței Rutiere. Deci putem să studiem această propunere. Cu interes, a spune. Se vorbește foarte mult de o abordare integrată, de răspunderea împărtășită în domeniul rutier, uh, și conceptul acesta de răspundere împărtășită are o dimensiune etică care se regășește în ceea ce numim viziunea zero. Mai multe amendamente se referă la acest lucru. Este un concept scandinav privind siguranța rutieră. Se găsește în Belgia și Comisia uh, a fost a inclus acest lucru în Cartea Albă privind transportul, dar uh, viziunea zero nu înseamnă obiectivul cantific, cuantificat pe care ni le am fixat în orientările politice de a uh, diminua încă o dată cu 50% numărul de accidente mortale de pe drumurile europene, așa cum ne-am angajat între 2000 și 2010. Uh, viziunea zero nu este un obiectiv cantitativ, ci este un concept bazat pe ideea că nu este moralmente acceptabil ca oamenii să moară în accidente rutiere. În această viziune, pentru a putea găsi o articulație a acestei viziuni, avem nevoie de un obiectiv cantitativ, adică mai în următorii 10 ani reducerea numărului de accidente cu 50%. Rămâne ca un obiectiv general, dar nu este realist să fixăm obiective uniforme uh, pe categorii de utilizatori. Copii, cicliști, bătrâni, uh, adulții, pentru că în felul acesta apar realmente uh, chestiuni uh, de, eu știu, contabilitate macabră sau de birocrație suplimentară. Și dacă vorbim de obiectivele cuantificate, trebuie să îmbunătățim de asemenea instrumentele statistice pe care le avem la dispoziție. În ce privește educarea și informarea opiniei publice, problema permisului de conducere, de exemplu, este o chestiune importantă. Facem la comisie un studiu privind armonizarea sistemelor de puncte, însă vreau să-i spun domnului Higgins, care nu mai e aici ceva. Permisul european uniform care este destul de armonizat, va intra în vigoare la 19 ianuarie 2013. Problema centrală este aceea controlului și a sancțiunilor. După amiază veți discuta uh, această problemă a aplicării transfrontaliere a siguranței rutiere și este foarte important ca infrastructurile să fie adaptate la utilizator, dar asta nu înseamnă că la, uh, în, în uh, Uniunea celor 27 o să uh, ajungem să armonizăm cu totul. Este vorba uh, de anumite chestiuni, e vorba și de subsidiaritatea statelor membre, autoritățile locale și așa mai departe. Și în cele din urmă vreau să vă fac un anunț, o propunere legislativă a Comisiei care urmează să vină, revizuirea regulilor privind controlul tehnic al uh, autovehicolelor și întărirea și adâncirea uh, strategiei referitoare la rănirea utilizatorului vulnerabil. Mulțumesc foarte mult, domnul Koch, Doriți să adăugați ceva? Da, mulțumesc. Eu înțeleg că pentru unii raportul ar merge prea departe, pentru unii ar face prea puțin. Mulțumesc uh, colegilor pentru implicare. Pe scurt, uh, sunt de acord cu uh, limitarea alcoolemiei la nivel UE în ceea ce privește coordonatorul. Cred că cei care iau în serios această chestiune și care se implică și în uh, ceea ce privește problemele de sănătate, mediu, politică industrială, etc., ar avea nevoie de un super coordonator pentru toate aceste aspecte. Uh, un dispozitiv pentru alcool colemie. Pentru toți cei care sunt sceptici, ar trebui să discute cu uh, psihologi în uh, domnul traficului. Ceea ce privește cele spuse de uh, domnul Kramer cu privire la accidentul care a avut loc lângă Rostock din cauza unui, unei rafale care a dus nisip și trebuie să răspund aici că astfel de limitări de viteză nu servesc pentru astfel de cazuri extreme. Eu cred că regulile pe care trebuie noi să fie clare și vizibile. În ceea ce privește capacitatea vizuală, cred că aici am putea găsi un compromis. Toate celelalte puncte mi le-am notat și voi încerca să vin cu propunere de compromis. Mulțumesc pentru colaborare. Thank you very much, Dieter. Mulțumesc foarte mult, Dieter mai ai mult de lucru cu raportorii din umbră, dar sunt convins că vei reuși să ajungi la un raport foarte bun înainte de vot. Votul în Comisia Transporturi este prevăzut în luna mai și votul în plen este în iunie. Înainte de a vă trimite în pauza de masă, vă fac un anunț. Doamna Ayala Sender și raportul doamnei Ayala Sender, care va fi discutat astăzi la ora 3 după amiază, uh, proiectul de recomandare uh, referitor la siguranța rutieră transfrontalieră este disponibil uh, pe site-ul de transport EPAEDS și are acolo variantele în toate limbile. Vă mulțumesc tuturor! Știu că um, am tot fost în întârziere. Le mulțumesc și interpreților și le cer scuze că am întârziat și ne revedem la ora 3.